Dragi colegi, uh, vom începe întâlnirea de după amiază. Avem uh, o audiere publică cu privire la unul dintre subiectele cele mai dificile pentru noi și anume uh, sprijinul comunitar pentru politica de coeziune pentru IMM-uri. De aceea este atât de important pentru noi. Avem alături de noi experți care vor face prezentări și care de fapt sunt uh, practicieni în domeniu. Avem patru vorbitori. În primul rând, uh, doamna Julie Pellegrin, care este director uh, la Centrul de Studii Industriale din Milano. Înțeleg că dumneai ei este unul dintre aut- autorii uh, unui studiu important pe care l-am comandat noi cu privire la IMM-uri și politica de coeziune. Apoi avem un reprezentant din partea Business Europe, doamna Milena Iaburcova, un uh, director uh, din Asociația Europeană a, a companiilor de meșteșugărie și IMM-uri din Europa, domnul Luke Hendrix, și vom asculta un o prezentare din partea lui Thomas Riche, care este consultant de politică în uh, landul uh, Saxonia, care va vorbi despre sprijin pentru IMM-uri, un uh, studiu de caz din Saxonia-Anhalt. Îi dau acum cuvântul lui Julie Pellegrin sau Pellegrin, nu știu cum se pronunță. Oricum s-ar pronunța, dumneavoastră este director uh, al Unității de Dezvoltare Regională al al Centrului pentru Studii Industriale din Milano. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă voi prezenta rezultatele preliminare ale unui uh, studiu cu privire la um, IMM-uri în ciclul de management uh, în cadrul politicii de coeziune studiu care a fost uh, demarat cam acum o lună, deci este un studiu destul de recent. Obiectivul studiului este de a identifica aspectele critice pentru IMM-uri și pentru entitățile de sprijinire a IMM-urilor care beneficiază de uh, sprijin prin politica de coeziune în diferitele faze uh, din ciclul de management al programelor și proiectelor. Noi ne concentrăm pe fondurile structurale, iar valoarea adăugată a raportului pe care o așteptăm este să nu să elaborăm o listă de probleme, ci să facem o clasificare a problemelor identificate la diferite niveluri pentru fiecare dintre uh, fazele ciclului de management al proiectelor și programelor. Obiectivul este să și de identificăm uh, problemele cele mai uh, importante și să stabilim un fel de listă de priorități care necesită um, acțiuni de intervenție. O altă trăsătură importantă a acestui studiu este că include și IMM-urile ca beneficiari ai finanțării, dar și entitățile de suport uh, pentru IMM-uri, atât ca beneficiari cât și ca intermediari. Voi reveni mai târziu la rolul pe care îl joacă aceste entități. Acum câteva cuvinte despre mm, structura metodologică. Este o structură destul de clară în trei uh, pași. Este vorba de un cadru analitic și de o analiză a literaturii de specialitate care are ca scop identificarea problemelor cu care se confruntă IMM-urile, imm și uh, identificarea lacunelor de informații care trebuie uh, completate prin uh, intermediul colectării de date. Noi am uh, selectat șase programe operaționale din uh, statele membre, din Finlanda, Lituania și Marea Britanie iar accentul se pune pe nivelul de program și pe câteva măsuri care au legătură cu suportul pentru IMM-uri. În plus, față de aceste studii de caz, uh, vor, va exista și un uh, sondaj uh, electronic iar obiectivul este să avem cel puțin 50 de respondenți. Iar faza finală constă în sintetizarea, validarea și raportarea rezultatelor. Aceasta înseamnă, de fapt, punerea rezultatelor um, într-o perspectivă mai clară. Așa cum vă spuneam, există o literatură de specialitate foarte vastă uh, care prezintă obstacolele în calea dezvoltării IMM-urilor. Acest grafic uh, prezintă problemele cele mai importante cu care se confruntă IMM-urile și care au fost identificate în urma unui uh, vast proces de consultare. Este vorba de Small Business Act for Europe Report. Aceste probleme de pe listă sunt uh, bine cunoscute, de exemplu o povară administrativă sporită, accesul la finanțare, impozitare, lipsa competențelor necesare, accesul la achizițiile publice. Acestea sunt problemele cele mai importante identificate în urma procesului de consultare. În ceea ce privește fondurile structurale, și accesul uh, IMM-urilor la fondurile structurale, problema este uh, cum se materiază, cum se concretizează aceste probleme. Mm, trebuie să ne gândim dacă în practică aceste probleme sunt exacerbate sau uh, din potrivă atenuate. Concluzia preliminară este că trebuie să definim uh, ciclul de management al programelor și proiectelor. Noi am identificat uh, patru faze. Este vorba de programare, pregătirea implementării, generarea proiectului și managementul programului și proiectului. Într-o primă fază, trebuie să cartografiem uh, principalii factori de interes care ar putea să joace un rol important în procesul de accesare de către IMM-uri a fondurilor structurale. Am încercat să identificăm uh, diferitele uh, roluri pe care entitățile de suport le pot juca în ciclul de management. Și în acest sens am propus patru grupuri, patru categorii de entități de suport, asociații reprezentative ale mediului de afaceri, instituții financiare și uh, asociații de sprijin, de networking sau clustere de asociații. Uh, avem uh, atât organizații publice cât și private. Iar aceste diferite asociații au funcții care se suprapun și au uh, roluri și statuturi diferite de la un stat membru la altul. Acesta este rezultatul uh, primei faze a studiului și anume identificarea principalelor probleme prin, în urma analizei literaturii de specialitate. Este vorba despre problemele cu care se confruntă IMM-urile în accesarea fondurilor structurale. În faza de programare trebuie studiată calitatea parteneriatului. trebuie să vedem dacă mm, consultările cu entitățile sunt suficiente, dacă sunt satisfăcute nevoile reale ale IMM-urilor. Un uh, raport recent al Curții, Europene de Conturi a arătat uh, anumite deficiențe în uh, ceea ce privește mm, evaluarea nevoilor, pentru că aceasta poate duce la dificultăți în implementarea proiectelor. Următoarea fază constă în pregătirea implementării. Este nevoie de o comunicare mai eficientă pentru a atrage proiecte și pentru a atrage uh, generarea de idei. Și în această privință, rolul entităților de suport pentru IMM-uri uh, poate fi foarte important. Următoarea fază este cea de generare a proiectelor. Vedeți aici o listă destul de stufoasă de probleme. De exemplu, un timp, uh, un termen scurt uh, pentru pregătirea proiectelor sau lipsa de asistență publică care să ajute IMM-urile să-și pregătească dosarul de cerere sau uh, faptul că IMM-urile trebuie să apeleze la consultanți externi uh, foarte costisitori. O altă problemă este uh, documentația mm, excesivă care este solicitată. Trebuie prezentate foarte multe documente pe hârtie. Există și probleme legate de mm, aspectele financiare și adesea se solicită garanții din partea IMM-urilor. În plus, o altă problemă este perioada de timp foarte îndelungată în care autoritățile de management acceptă sau refuză un anumit proiect. Adesea există și o problemă de imagine care influențează probabilitatea ca solicitanții să mai apeleze uh, ulterior uh, la finanțare. Apoi, utilizarea diferitelor uh, formulare de cerere și uh, proceduri reprezintă o altă dificultate. Și o altă problemă mai generală este atenția excesivă acordată conformității administrative și nu neapărat calității proiectului. O altă etapă este cea de management al proiectului și programului. Lista de acțiuni este destul de scurtă, dar relevantă. Este vorba de necesitatea de a recruta personal suplimentar uh, care să gestioneze cerințele administrative sau uh, percepția că reglementările se schimbă în mod uh, constant. Este o problemă cu care se confruntă IMM-urile. Chiar dacă direcția este una pozitivă, schimbarea în sine este percepută negativ, deoarece uh, introduce un oarecare grad de incertitudine. Există și un alt capitol important care se referă la aspectele financiare. Adesea există un decalaj uh, Uh, o discrepanță între nevoile financiare ale IMM-urilor și ciclul normal uh, al procedurilor financiare ale proiectului. Sunt probleme legate, de exemplu, cu plă- de plățile intermediare sau alți factori uh, care reprezintă obstacole pentru IMM-uri în ceea ce privește managementul financiar, există probleme legate de interpretarea uh, cheltuielilor uh, eligibile. Și aceasta reprezintă o povară pentru IMM-uri. Un alt capitol important uh, se referă la cerințele de auditare, care sunt considerate neproporționale uh, și um, care sunt prea dificile și consumă foarte mult timp. Iar accesul dificil la asistență tehnică este o altă problemă pentru entitățile de suport. Această, aceasta ridică o serie de întrebări în primul rând, vrem să confirmăm prin procesul de colectare a datelor dacă există anumite lipsuri sau dacă unele probleme sunt uh, exagerate sau supraestimate. În primul rând, vrem să identificăm uh, problemele cele mai delicate și uh, dacă acestea sunt concentrate într-o anumită fază din ciclul de management al programului sau proiectului, adică cu alte cuvinte, dacă există o fază mai dificilă decât altele și merită mai multe eforturi decât altele. Sau dacă, din potrivă, este o problemă legată de anumite domenii din uh, ciclul de management al proiectului. Dacă este vorba despre probleme de reglementare, de exemplu, sau de probleme de altă natură. O altă întrebare este dacă constrângerile identificate depind de tipul de măsuri sau de tipul de IMM-uri vizate de proiectele respective. O altă întrebare interesantă este în ce măsură condițiile socioeconomice locale influențează atitudinea IMM-urilor față de fondurile structurale. Și o altă întrebare care are legătură cu cea de dinainte este în ce măsură reglementările naționale cresc povara administrativă impusă de fondurile structurale. Iar ultima întrebare este în ce măsură obstacolele cu care se confruntă IMM-urile sunt uh, subiective sau obiective. pe lângă dificultățile obiective, poate că există și uh, niște percepții mai subiective. Și există și probleme legate de imagine în cadrul uh, finanțării din fondurile structurale. Mulțumesc! Acum uh, vom trece la prezentarea următoare a doamnei Milena Iaburcova, care reprezintă Business Europe. Este vorba de o confederație a uh, companiilor din Europa. Aveți cuvântul! Doamnă președinte, mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați lansat-o. Vreau astăzi să vă împărtășesc uh, opinia Business Europe în legătură cu IMM-urile și politica de coeziune. Am să vă spun pe scurt de ce Business Europe consideră că politica de coeziune este importantă. Apoi am să vă împărtășesc care sunt opiniile percepute ale membrilor noștri sau percepțiile lor cu privire la politica de coeziune și IMM-uri și apoi uh, câteva recomandări pe care Business Europe uh, le-a formulat uh, în ce privește politica de coeziune, cum i-am putea îmbunătăți eficiența. Cam acestea sunt secțiunile prezentării mele și voi încheia cu o trimitere la activitatea dumneavoastră din comisie. Ia să-mi testez eu capacitățile tehnice, Nu cred că e deloc uh, o declarație surprinzătoare dacă spunem că Business Europe sprijină politica de coeziune. Să vă explic însă de ce considerăm că ea trebuie sprijinită. Se formulează acum politica de coeziune pentru următoarea perspectivă financiară, deși suntem într-un moment de criză, un moment uh, destul de întunecat în care se fac reduceri bugetare în multe țări. Politica de coeziune, credem noi, este una dintre puținele care poate impulsiona dezvoltarea afacerilor, dezvoltarea întreprinderilor. Și am dori ca dumneavoastră, atunci când negociați cadrul financiar, să nu uitați acest lucru. Asta deoarece, așa cum spuneam, e foarte important ca banii pe care îi avem în politica de coeziune să poată fi bine cheltuiți. Ca să facem acest lucru, însă trebuie să remediem toate deficiențele din arhitectura acestei politici, deficiențe care i-au subminat capacitatea de a produce rezultate mai solide. De asemenea, dorim uh, să se pună un mai mare accent pe rolul antreprenoriatului, pentru că Până la urmă, scopul uh, Uniunii Europene este să crească numărul de locuri de muncă, să crească gradul de ocupare. Așa că antreprenoriatul este esențial. Și dacă ne uităm la perioada 2000-2006, putem vedea că peste 70% din uh, cele 1,4 milioane de locuri de muncă create s-a făcut uh, cu um, ajutorului. Acum dați-mi voie să vă împărtășesc câteva dintre opiniile membrilor noștri. După cum știți, noi avem 41 de federații reprezentate, adică peste 2 milioane de companii din, din 90% din țări. Categoria IMM-urilor nu este una unitară, este foarte diversificată. Membrii noștri au diferite experiențe în funcție de categoria de care aparțin și regiunea din care provin. Există însă câteva teme care interesează în toate categoriile. Am să le rezum pe scurt. Dreptul la informare, este greu să accede la informații uneori și asta cred că se leagă de ceea ce spunea doamna Pelegren mai devreme. În prezentarea mea, eu m-am uh, axat în special pe Jeremy ca instrument financiar dar vreau să spun um, că, în general, instrumentele financiare sunt greu de înțeles. Procedurile sunt dificile, adesea derutante și, în plus, IMM-urile nu își permit să investească timpul și banii necesari. Care ar fi recomandările noastre pentru a spori eficiența acestei politici? Nevoie urgentă de simplificare, un acces mai ușor la instrumentele financiare și um, încercarea de a promova Uh, ecosistemul de afaceri. Să vă dau câteva exemple concrete cu privire la simplificare. De pildă, ce spun uh, IMM-urile din Polonia? Leviatan a făcut uh, un studiu, o anchetă printre întreprinderile poloneze și am primit rezultatele acestei anchete. Ele ne arată că um, IMM-urile cheltuiesc peste 10% din timpul lor uh, încercând să se lupte cu administrația. Doar 8,8% dintre IMM-uri au uh, răspuns că Uniunea Europeană susține dezvoltarea lor și antreprenoriatul. Dar um, marea lor majoritate a spus că ar vrea mai mult sprijin din partea Uniunii Europene, în special în ce privește cercetarea și inovarea, sprijin pe care însă nu îl văd în practică. Este nevoie de o mai mare armonizare a regulilor de eligibilitate pentru fondurile europene. Este nevoie de, un, de o metodă de calcul simplificată pentru uh, costuri și uh, ar trebui să existe proceduri accelerate pentru IMM-urile care au nevoie de finanțare. Acum, uh, câteva cuvinte despre accesul la finanțare. După cum uh, spuneam, o să vorbesc în principal despre instrumentul Jeremy. Acesta este cel mai relevant pentru IMM-uri și uh, pentru politica de coeziune În ultimul timp, companiile s-au confruntat cu o lipsă acută de finanțare, iar IMM-urile sunt cele care au suferit cel mai tare. Creditele bancare nu au fost disponibile, iar uh, asta înseamnă că Uniunea Europeană ar putea să contribuie cu surse alternative de finanțare. În multe domenii se poate obține profit de pe urma investiției, iar acești bani ar putea fi reinvestiți în alte proiecte. Astfel, uh, s-ar îmbunătăți efectul de pârghie al fondurilor europene și uh, s-ar depăși uh, acel stadiu de dependență în plus, se poate face o partajare a riscului cu sectorul privat. Ca să facem însă toate aceste lucruri, este nevoie de instrumente financiare bine gândite, ușor de înțeles, ușor de folosit și care să fie adaptate la nivoile IMM-urilor. Acum dați-mi voie să vă spun care sunt rezultatele acelei anchete printre companiile din Polonia și Cehia. Ele au spus că principalele probleme țin de relația cu autoritatea de management. Această autoritate trebuie întâi să decidă cum se face alocarea de fonduri și uh, să gestioneze programele operaționale. Regiunile știu uh, ce înseamnă programul Jeremy sau Jessica, însă nu știu cum sunt organizate instrumentele financiare în actualul cadru legal. De pildă, în Polonia s-a constatat că există obstacole deoarece legislația europeană și legislația națională nu este suficient de bine definită, nu permite o implementare foarte ușoară. În plus, există neconcordanțe între legislația europeană și cea națională referitoare la Jeremy. Solicitanții adesea se confruntă cu procese birocratice foarte lungi, care le consumă timpul și uh, trebuie să completeze foarte multe formulare și hârtii pentru a accesa aceste instrumente. Din aceste motive, respondenții au spus că e foarte greu de lucrat cu aceste instrumente. Și, în fine, ecosistemul. Business Europe consideră că nu este suficient să acorzi un sprijin direct. Trebuie să creăm un ecosistem pentru întreprinderi. Și aici mă gândesc la conexiunile pe care le putem asigura între IMM-uri și omologilor mai mari. Business Europe uh, se gândește la companiile din zonele defavorizate care ar putea primi, de ce nu, stimulente de investiții, stimulente de producție atunci când uh, creează noi locuri de muncă sau își extind capacitatea. Dacă aceste companii care sunt stimulate sunt însă companii de talie foarte mare, acesta poate să dăuneze IMM-urilor. Să vă dau câteva exemple. În Republica Cehă s-a făcut o analiză cu privire la politica investițională între anii 98-2008 și luăm uh, regiunea Boemia, unde s-au creat 14.300 de locuri de muncă, dintre care 38% de, de investitori direcți, iar restul de către actori locali. În Austria uh, există întreprinderi foarte mari care reprezintă 23% din producția industrială și 37% din investițiile totale în cercetare și dezvoltare. Pe lângă care mai există 120.000 de întreprinderi mici și mijlocii care operează acolo, în același ecosistem. Așadar, o participare a IMM-urilor la lanțul de producție, la lanțul de afaceri, nu face decât să confere stabilitate și să le permite să se extindă, creând noi oportunități. Considerăm că e important să existe conexiuni uh, între diversi actori economici, pentru că astfel pot să depășească mai ușor obstacolele pe care le au în față. Și doamna Pelegran vorbea din aur despre lipsa de competențe, inclusiv de competențe manageriale. E greu să aloce bani pentru investiție și inovare, pentru că atunci când înființezi un lanț uh, de producție sau un lanț de afaceri, trebuie să te gândești încă de la început, uh, din prima etapă, că acea companie trebuie să facă față multor cerințe, multor exigențe ce țin de livrare la timp și în uh, condiții foarte bune a produsului lor. Există reguli de conformitate. Tot felul de standarde, mai ales dacă compania respectivă operează pe plan internațional. La fel și cu cercetarea și dezvoltarea. Multe dintre IMM-uri sunt uh, extrem de inovatoare, operează foarte rapid și sunt uh, creatoare, aduc produse noi, însă adesea firmele mari sunt cele care știu să plaseze produsul pe piață și să-l vândă nu doar pe plan național, ci mondial. Este benefic așadar pentru un IMM să aibă astfel de conexiuni, pentru că are acces la o listă de contacte și um, devine parte a canalului de distribuție. Această dimensiune este adesea trecută cu vederea. Poate că ar fi bine să existe câteva studii, câteva închete și uh, în această privință. Acum, ca să închei prezentarea mea, mai adaug că Business Europe consideră că e nevoie de reguli armonizate, proceduri simple, informatizate, de acces ușor, rapid uh, pentru IMM-uri, deci de o procedură accelerată, mai ales pentru proiecte care implică sume mici. Așadar, uh, ne bucură amendamentele pe care le-a votat această comisie și uh, ele sunt uh, cele referitoare la articolul 45 simplificare și articolul 51, 31, care se referă la construirea de capacități, inclusiv pentru instrumentele financiare. De asemenea, articolul 3, FEDER, se referă în mod expres la instruirea tematică și la programe de instruire pentru potențialii beneficiari. Și de asemenea, dorim uh, să punem accentul pe construirea de capacitate, de capacități pentru uh, Uh, acești actori și o simplificare a procedurii. De acesta este nevoie disperată. În ce privește Jeremy și celelalte instrumente financiare, Ne bucurăm foarte mult că articolul 3 consolidează punerea în aplicare a instrumentelor financiare și include mai multe tipuri de capital de investiții. Acestea apar la articolul 5 IMM-uri și priorități tematice. În ce privește investițiile în producție, ne bucură faptul că s-au făcut amendamente la articolul 3 pentru FEDER, pentru că așa este mai clar că stimulentele de investiții sunt esențiale pentru IMM-uri și micro-întreprinderi, dar se lasă o posibilitate și uh, regiunilor și statelor să atragă investiții strategice. Business Europe speră că atât Consiliul Comisia cât și Parlamentul să accepte aceste amendamente pe care le-a votat Comisia Regii. Sperăm să le regăsim în forma finală a textului legislativ. Mulțumesc pentru atenție! Președinte, mulțumesc foarte mult. Din păcate, trebuie să le spun celorlalți doi experți că cu cât veți avea o intervenție mai scurtă, cu atât vom avea mai mult timp pentru dialog, pentru discuții la sfârșit. Acum îi dau cuvântul domnului Luc Hondrix din partea Uniunii Europene a meșteșugarilor și a IMM-urilor. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitația de a lua parte la această audiere. Secretariatul m-a rugat să răspund la trei întrebări. Am să încerc să fac acest lucru. Prima întrebare era cum au reușit IMM-urile europene să um, acceadă la uh, fonduri și care au fost principalele obstacole în acest sens. După cum știți, o parte importantă a măsurilor uh, politicii de dezvoltare teritorială în Europa vizează IMM-urile și micro-întreprinderile. Cu toate acestea, în ciuda unor rezultate excelente în anumite regiuni, o serie de surse arată că doar 2 până la 3% din IMM-uri, de um, întreprinderi mici, uh, beneficiază de aceste fonduri și în realitate de doar 1 până la 2% din aceste fonduri. Bineînțeles că depinde și de situația din fiecare stat membru. Factorii de decizie europeni au fost alertați în trecut de impactul necunoscut al acestor fonduri. Am încercat să răspundem acestor îngrijorări, însă credem că avem nevoie de analize mai aprofundate fondurile pentru IMM-uri se ridică la 10 de milioane de euro. Cu toate acestea, nicio evaluare nu s-a făcut până acum referitor la impactul acestora îndeosebe asupra întreprinderilor de mici dimensiuni și asta ținând cont că reprezentăm 99,9% din toate întreprinderile europene. Care sunt așadar piedicile cu care ne confruntăm? Deja în 2010, și la vremea respectivă deja înaintasem propunerile noastre, comisiei dumneavoastră, am realizat așadar un studiu cu o propunere, cu o abordare verticală de jos în sus și care se baza pe valorificarea ex- um, experienței IMM-urilor din 17 state membre. Se analiza situația managerilor de proiect, bunele experiențe și experiențele negative. Am venit cu 105 propuneri de măsuri de simplificare în cele șapte domenii de analiză. Probleme generale, sarcina administrativă, gestiunea financiară, controlul plăților uh, târzii, controlul uh, organizațiilor naționale și regionale intermediare, medierea în situații de conflict, Iată câteva din problemele pe care și doamna Pelegrin l-a amintit. Încă o dată, pe scurt, acestea sunt principalele piedici. Cele 105 propuneri pe care le-am făcut în 2010 au fost preluate recent de comisie în propunerea sa și suntem recunoscători pentru acest lucru. Cea de-a doua întrebare adresată a fost ce lecții putem învăța, ce învățăminte putem trage din această experiență. Cred că sunt mai multe. Uh, învățăminte pe care le putem trage. În primul rând, toate regiunile care au introdus măsuri eh, eficace în favoarea întreprinderilor de mici dimensiuni sunt regiuni care încă de la început au creat un sistem de guvernanță în parteneriat cu eh, IMM-urile și care să le permită să stabilească prioritățile ce reflectă nevoile IMM-urilor. În al doilea rând, acele regiuni care sunt mai puțin active sau deloc active în favoarea IMM-urilor sunt acele regiuni care nu prezintă astfel de acorduri de parteneriat. Și mi se pare foarte important acest lucru pentru a analiza articolul 5 din cadrul strategic comun care vorbește de implicarea partenerilor sociali și economici, un lucru esențial pentru noi disponibilitatea procedurilor administrative, Um, adesea procedurile administrative exclud IMM-urilor. În fața acestor piedici, intermediarii IMM-urilor și micro-întreprinderilor și prin ei însele, întreprinderile însele, însăși pe care le reprezintă au ezitat tot mai mult să folosească aceste fonduri. Există pericolul așadar că tot mai multe IMM-uri și organizații care reprezintă IMM-uri nu vor mai dori să participe uh, Um, la activitățile ce țin de fondurile um, structurale și vor prefera să ia parte la programele specifice ale regiunilor. În continuare, un lucru important de altfel pentru viitor este tot mai clar că principalele priorități ale strategiei Europa 2020 vor fi puse în aplicare la nivelul regiunilor. Ca atare, uh, IMM-urilor vor putea pune în aplicare principiile strategiei 2020 prin intermediul politicii regionale. Ar trebui așadar să tragem învățăminte din trecut. Cea de-a treia întrebare a fost, cum putem îmbunătăți viitoarea politică de coeziune pentru a simplifica regulamentele și a permite astfel um, o mai bună folosire a fondurilor um, de coeziune? După cum vă spuneam, Comisia a preluat propunerile noastre aici. Cu toate acestea, îngrijorările noastre pe care le repetăm reflectă nevoia de a explica și clarifica textele explicative la nivel regional și național pentru a evita diferite multiple interpretări care în trecut au generat înțelesuri diferite de sensul textului original. Acest lucru adesea a produs un refuz din partea autorităților regionale de a accepta uh, proiecte care ar fi fost în favoarea IMM-urilor. În al doilea rând, există o nevoie acută de a reduce la minim formalitățile. Avem nevoie de un document care să prezinte odată și pentru totdeauna datele necesare și conform uh, principiului o singură dată al um, actului uh, Small Business Act, această, aceste date ar, așadar ar trebui înaintate o singură dată pentru fiecare proiect. Ar trebui de asemenea să se permită um, înaintarea electronică și arhivarea electronică a informațiilor. În continuare, o altă propunere trebuie să ne adaptăm cerințele pentru garanții și plăți um, avansate la realitatea cu care se confruntă întreprinderile de mici dimensiuni și organizațiile acestora. Ține și de aplicarea principiului proporționalității. De altfel, unul din principiile de bază ale acestui act pentru întreprinderi de mici dimensiuni. Ar trebui să facem acest lucru indiferent de dimensiunea întreprinderii sau de uh, potențialul financiar al respectivei organizații. E o abordare Um, care la ora actuală nu respectă principiul gândește mai întâi la scară mică. În uh, trecut, o consecință la care s-a ajuns a fost um, sprijinul acordat de anumite regiuni uh, doar marilor companii. Avem nevoie de simplificare și flexibilitate în cadrul activității organizațiilor intermediare, în favoarea IMM-urilor, îndeosebi pentru proiecte de mici și medii dimensiuni, aici ar trebui alocate fonduri globale. Prin urmare, pentru a permite un mai bun acces la fondurile structurale, îndose pentru întreprinderile mici și micro-întreprinderile, cât și pentru întreprinderile de meșteșugari, propunem ca instituțiile europene să adopte cinci măsuri uh, încă o dată în conformitate cu uh, filosofia din spatele Small Business Act. În primul rând, ar trebui să se pună accentul pe organizațiile uh, intermediare. Pe de o parte, e clar că o uh, marea majoritate a IMM-urilor nu vor avea capacitatea necesară pentru a veni cu propuneri de proiect. Pe de altă parte, proiectele derulate de organizațiile reprezentative um, la nivel regional sau național sunt în beneficiul un număr considerabil de IMM-uri. Iată de ce cerem uh, să se recurgă la o politică voluntară care să sprijine activitatea acestor organizații și să le permită să-și simplifice activitatea, simplificând procedurile administrative și ușurându-le accesul la fonduri globale. În al doilea rând, trebuie să adaptăm regulile de asistență tehnică. În ciuda eficacității acestei asistențe tehnice, foarte puține organizații au acces la acest tip de asistență. Cred că și doamna Pelegrin a subliniat acest lucru. Asistența tehnică ar putea să fie totuși unul din cele mai eficiente instrumente pentru o mai bună guvernanță a parteneriatelor din regiune. De asemenea, ar ușura activitatea acestor întreprinderi. O a treia măsură reflectă nevoia de a crea un program continuu, comun, de pregătire și informare pentru toți actorii. Nu de multe ori se întâmplă că managerul de proiect nu deține toate informațiile. Pe de altă parte, cooperarea și comunicarea între managerii de proiect și autoritățile uh, regionale sau locale este insuficientă sau chiar inexistentă. Uh, acest lucru pune în pericol sau chiar deteriorează calitatea acestor parteneriate. Iată de ce, în cadrul asistenței tehnice, trebuie să punem în aplicare um, acest instrument de pregătire și asistență permanentă. O a patra propunere, trebuie să adoptăm principiul o singură dată, pe care l-am amintit deja, Având în vedere situația complexă din statele membre și din regiuni, cât și lipsa de coordonare ale unităților responsabile la nivel regional, IMM-urile adesea sunt descurajate deoarece sunt nevoite să cheltuiască timp și bani în acest sens. Pe baza acestui principiu, noi propunem crearea unui sistem de control și audit, așadar un singur dosar de control disponibil pentru toate autoritățile administrative, care așadar ar grupa într-un singur sistem toate informațiile necesare pentru toate tipurile de control desfășurate la fiecare nivel. În ultimul rând, trebuie să creăm un sistem de mediere care să eh, rezolve problemele de interpretare. De multe ori apar probleme în, când vine vorba de interpretarea textelor europene, naționale sau regionale vis-a-vis -vis de proiectele eligibile. De asemenea, există probleme în ceea ce privește garanția plăților, audit, control și așa mai departe. Toate acestea s-ar putea rezolva prin intermediul unui dialog în care să fie implicați toți partenerii. Avem nevoie așadar să creăm un sistem uh, neutru de mediere. Vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc. Am să dau cuvântul acum domnului Thomas Rieke consilier de politică pe probleme de economie și știință și reprezentant al landului Saxonia-Anhalt. Acesta va prezenta contribuția fondurilor structurale pentru uh, sprijinul IMM-urilor din landul Saxonia-Anhalt. Vă rog să fiți cât se poate de succint. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru invitație și bună ziua tuturor! Antevorbitorii mei au spus deja numeroase lucruri importante, iată de ce prezentarea va, va fi mult mai succintă și ca atare ne va rămâne mai mult timp la dispoziție pentru discuții. Aș dori să vă ofer uh, câteva informații referitoare la landul nostru. Este un land nou, un din cele nouă uh, landuri noi, are 2,3 milioane de locuitori Reședința landului este orașul Magdeburg, acesta este influențat de industria constructoare de mașini și, uh, de asemenea, un rol important îl joacă și industria chimică aici. Saxon-Anhalt are aproape 60.000 de întreprinderi, dintre care 99% sunt IMM-uri. care um, au 86% din toate persoanele active în câmpul muncii. IMM-urile reunesc 61% din cifra de afaceri a sectorului industrial din landul Saxonia-Anhalt. Câteva cuvinte referitor la importanța IMM-urilor. IMM-urile sunt foarte importante pentru noi deoarece aduc o contribuție semnificativă la PIB. De asemenea, joacă un rol important când vine vorba de ocuparea forței de muncă și aduc o contribuție semnificativă uh, prin inovarea în economia noastră. Dacă vorbim de politică de coeziune, atunci pentru noi, înainte de toate, este foarte important și a fost întotdeauna Um, important uh, să um, recuperăm deficitul și decalajul economic al landului față de celelalte regiuni, astfel încât landul nostru să se încadreze în rândul landurilor și în rândul regiunilor moderne din punct de vedere economic din Europa. Iată, în uh, acest scop, Am recurs la FSE și FEDER. În anii 90 uh, am făcut acest lucru pentru a accelera procesul de restructurare și transformare. Acum, îndeu să punem accentul pe orientarea inovatoare a întreprinderilor, bineînțeles cu ajutorul FEDER și, dincolo de acestea, uh, dorim să punem la dispoziție experți uh, și să face califica uh, personalul în întreprinderile existente. De asemenea, încercăm astfel și să facem față schimbărilor produse în urma uh, transformărilor demografice. Am uh, enumerat aici câteva obiective ale politicii Uh, structurale în landul Saxonia-Anhalt, în primul rând, bineînțeles, creșterea competitivității întreprinderilor. Al doilea obiectiv este consolidarea capacității de inovare a întreprinderilor. Subliniez acest obiectiv deoarece acesta devine tot mai important. Un al treilea obiectiv îl reprezintă sprijinul uh, antreprenorilor și sprijinirea înființării de noi întreprinderi. Aceste trei obiective sunt acoperite de, EFRE, de FEDER și uh, acel de-al patrulea obiectiv, ocuparea forței de muncă și calificarea personalului, este un obiectiv ce se încadrează în cadrul Fondului Social European în landul nostru. În ceea ce privește structura economică a acestui land, spuneam deja că industria constructoare de mașini joacă un rol important, um, ramura automotiv, ramura constructoare de mașini, uh, industria alimentară, industria chimică. De asemenea, industria noastră se concentrează tot mai mult pe energia fotovoltaică, pe energiile regenerabile, fotovoltaică, energia obținută din biomasă și așa mai departe. Care sunt acum uh, prioritățile pe care ni le-am fixat în ceea ce privește consolidarea competitivității întreprinderilor? În primul rând, e vorba de sprijinul acordat întreprinderilor în dezvoltarea lor, în creșterea lor. Acest lucru se face prin intermediul investițiilor în cadrul FEDER. Un al doilea punct îl reprezintă pătrunderea pe noi piețe. Sprijinim uh, întreprinderile în strategia lor de internaționalizare și un alt punct important îl reprezintă sprijinul întreprinderilor și sprijinul tinerilor antreprenori. Încercăm astfel să uh, încurajăm între, înființarea de întreprinderi încă din universitate și de crearea de rețele. Încercăm să stabilim așadar o legătură între întreprinderi, centre de transfer. În acest tabel puteți observa încă o dată care este dimensiunea acestui sprijin în trecut. Am uh, combinat uh, folosirea fondului european cu un instrument la nivel regional pentru a îmbunătăți structura economică regională. Acestea sunt rezultatele din perioada 2000 până în 2010 fac, sublinez îndeosebi uh, cea de-a doua coloană, industria a beneficiat de un sprijin de 2,2 miliarde. 50% din aceste fonduri a fost direcționat înspre IMM-uri. Impresionant în cea de-a treia coloană reprezintă crearea de locuri de muncă prin intermediul acestui sprijin combinat. îmbunătățirea structurii regionale economice și folosirea Fondului European pentru Dezvoltare Regională. În industrie au fost create 71.000 de noi locuri, dintre care 46% în IMM-uri. Consolidarea competitivității reprezintă, bineînțeles, doar un singur punct din sprijinul acordat IMM-urilor și folosirea fondurilor structurale. Un alt punct important reprezintă uh, consolidarea capacității de inovare. Recent uh, s-a, realizat un sondaj în Germania, așadar aceste cifre se referă la Germania în ansamblu Conform acestui sondaj, gestiunea IMM-urilor s-a confruntat cu următoarele trei piedici. Și iată de ce întrebatoare. 43% au afirmat că de vină e lipsa de surse interne de finanțare, 37% lipsa de, la sută, lipsa de surse externe de finanțare și 29% au spus că nu um, au personalul corespunzător sau nu au suficient personal uh, în acest sens. Acesta este unul din motivele pentru care am uh, folosit tot mai mult uh, fondurile structurale și le-am direcționat înspre consolidarea capacității de inovare. Din 2007 până în 2011, în Saxonia-Anhalt, dincolo de Fondul European de Dezvoltare Regională, s-au alocat aproape 300 de milioane de euro pentru a consolida capacitatea de inovare a întreprinderilor. Pentru a vă da un exemplu în acest sens, un program uh, pentru sprijinirea IMM-urilor în ceea ce privește um, investigarea contractelor am um, realizat așadar um, parteneriate cu universități sau centre de cercetare pentru a crește și a venit cu noi stimul pentru uh, capacitatea de inovare a întreprinderilor. Un alt punct prioritar pentru noi uh, a fost și sprijinirea înființării de rețele. Am uh, amintit deja că avem o industrie um, care furnizează piese industriei constructoare de mașini. Această companie mare ca Automotive, de exemplu, este una care a beneficiat de sprijin din fonduri structurale. Un alt punct important uh, reprezintă sprijinul centrelor de inovare și tehnologie. Um, există mai multe în land. În imagine puteți vedea parcul tehnologic din sudul landului Saxonia-Anhalt. Haideți să trecem acum la Fondul Social European. Care sunt prioritățile pe care ni le-am fixat aici? pentru a sprijini IMM-urile, în primul rând, pregătirea, formarea. Un alt punct important reprezintă calificarea personalului și, uh, tot mai important, devine recrutarea de experți. Nu cred că spun nimic nou atunci când vă spun că Saxonia-Anhalt se numără în rândul acelor regiuni profund atinse de o migrare, am reușit să reducem numărul acelor persoane care părăsesc landul Saxonia-Anhalt, însă ne confruntăm cu o lipsă acută de experți. Iată, din această perspectivă, sprijinul uh, furnizat de FSE este folosit pentru a atrage experți în întreprinderi. Pentru a vă prezenta un exemplu de proiect în acest sens, uh, proiectul se numește FIF, E vorba de un portal pentru uh, personal interesat și flexibil, pentru specialiști interesați și flexibili. Acesta beneficiază de sprijinul landului și de sprijinul uh, furnizat de Fondul Social European. Obiectivul proiectului FIF este, înainte de toate, să aducă specialiști calificați în regiune, iar apoi urmărește de asemenea să facă față viitoarelor sarcini în um, câmpul muncii și să um, prevină de asemenea imigrarea specialiștilor. Și urmărim de asemenea reatragerea acelui personal calificat care a părăsit landul nostru. Facem acest lucru prin intermediul unei campanii țintite și prin intermediul unei platforme online. De asemenea, există uh, specialiști care parcurg întreaga țară în acest sens pentru a atrage acești specialiști înapoi. Cine are de câștigat de pe urma acestui proiect FIF? În primul rând, întreprinderile, și a personalul uh, calificat. În ceea ce privește viitoarele nevoi ale IMM-urilor, în primul rând, uh, trebuie să vorbim de inovare aici. În viitor uh, ne așteptăm ca fondurile structurale să sprijine infrastructura de cercetare, să se creeze rețele între mediul științific și economie. De asemenea, să existe posibilități pentru transferul tehnologic și să există, de asemenea, sprijin acordat întreprinderilor și specialiștilor. Uh, în ceea ce privește competitivitatea întreprinderilor, în viitor ar trebui sprijinită înființarea de întreprinderi și uh, de asemenea, ar trebui alocat sprijin strategiilor de internaționalizare a companiilor și calificării personalului. Acestea sunt domeniile pe care uh, Fondul European pentru Dezvoltare Regionale în ceea ce privește Fondul Social European, European sarcini viitoare ar putea să fie în sprijinul pregătirii vocaționale, în um, formarea angajaților și în combaterea schimbărilor demografice și, de asemenea, în asigurarea nevoilor uh, de personal calificat. Cam atât în ceea ce privește ce aveam de spus. Mă aflu la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Vă mulțumesc! I would like to thank you. Mulțumesc, domnule Tomas Riche, pentru această prezentare. Avem cam 15 minute la dispoziție pentru întrebări din partea deputaților și poate câteva comentarii din partea comisiei și, bineînțeles, și pentru răspunsuri din partea experților. Domnul Nilsson. Mulțumesc. Voi vorbi în suedeză. Mulțumesc. Este foarte important să discutăm acum uh, despre acest subiect, pentru că am uh, citit evaluări uh, critice conform cărora IMM-urile nu sunt afectate, în sensul că nu au acces la fonduri. Totuși, am lucrat cu Business Europe și din experiență pot să vă spun câteva lucruri. Întreprinderile pe care le cunosc uh, în nordul Suediei, dacă le întrebăm dacă au obținut finanțare europeană, ne răspund nu. Ele nu știu că au la dispoziție această posibilitate de a accesa fonduri europene. Ia, există companii care vor să dezvolte activități turistice și care ar putea să o facă folosind aceste fonduri europene. Însă aceste companii nici măcar n-au văzut uh, cum arată aceste fonduri, pentru că sunt disponibile prin intermediul unor, unor entități de suport. Așadar, uh, se Aș vrea să știu dacă sunteți de acord cu această afirmație. De ce este dificil să obțină aceste fonduri? Este nevoie de niște platforme care să grupeze IMM-urile pentru că majoritatea IMM-urilor nu au timpul fizic uh, de alocat pentru elaborarea dosarelor. De aceea, cooperarea este esențială și trebuie să canalizăm uh, această activitate prin intermediul unor platforme de cooperare. Am văzut acest lucru mai ales în industria turismului. Întrebarea este dacă am putea să stimulăm accesarea fondurilor sau dezvoltarea unor astfel de platforme care reunesc IMM-uri. Yes, uh, Ms. Kelly, uh, would... Domnul Kelly, doriți să puneți o întrebare? Mulțumesc. Trebuie să uh, vă mulțumesc în primul rând pentru aceste prezentări. În ceea ce privește implicarea generală a IMM-urilor, sigur că este o dezamăgire, dar este și de înțeles, pentru că unele IMM-uri sunt prea mici pentru a putea aloca timpul necesar și resursele financiare pentru completarea formularilor și pentru depunerea proiectelor, astfel încât să și câștige. Trebuie să fim conștienți de acest lucru. IMM-urile au dificultăți uh, în uh, a găsi resursele necesare. Deci trebuie să fim obiectivi și, și uh, IMM-urile trebuie să fie uh, raționale în a decide dacă merită sau nu să acceseze sau să depună proiecte pentru accesarea de fonduri. De aceea uh, ar trebui să existe niște simplificări ale măsurilor despre care vorbea și uh, domnul Hendrix. Probabil că ar trebui să spunem cât de mult s-au complicat lucrurile. Uh, și uh, cât de mult birocrația ajunge să um, predomine. Dacă am spune cuiva de pe stradă că am propus 105 uh, măsuri de simplificare, ar fi șocați, le-ar fi greu să înțeleagă. Păi cum să simplificăm dacă avem 105 măsuri de simplificare? Pentru că cele 105 măsuri de simplificare sună foarte complicat. Oricum, uh, comisia, așa cum spunea domnul Henrix, uh, și-a asumat această sarcină de simplificare. Cred că ar trebui să gândim mai întâi în termeni simpli și nu să spunem să gândim la scară mică. Și abia atunci uh, vom spori atractivitatea acestor fonduri și vom încuraja IMM-urile să acceseze fonduri și vom face acest lucru și dacă vrem să ieșim din recesiune și să redevenim competitivi, trebuie să facem acest lucru. Mulțumesc! Domnul Danchelis, vă rog. Mulțumesc! Această discuție este foarte interesantă. Cred că antevorbitorul meu uh, mi-a luat vorba din gură pentru că vroiam să pun aceeași întrebare. Însă cred că politica de coeziune are foarte mare legătură cu uh, modul în care sunt structurate IMM-urile. Cred că avem o problemă pe care o discutăm uh, de ani de zile, însă din păcate nu a fost încă rezolvată în niciun fel. Eu nu sunt un uh, mare optimist, dar uh, știu și sper că în următoarea perioadă de programare vom reuși să instituim condițiile prealabile pentru ca IMM-urile să poată avea acces la finanțare. Pentru că există această diviziune și această dificultate în accesarea fondurilor. Este o problemă serioasă cu adevărat. Cred că avem nevoie de măsuri, avem nevoie de reglementări astfel încât să putem introduce măsuri adaptate la nevoile IMM-urilor. Într-adevăr, ceea ce este derulat la scară mică este frumos, dar uh, există și mari dificultăți. IMM-urile se confruntă cu probleme foarte mari în ceea ce privește accesarea surselor de finanțare. Unele astfel de dificultăți au fost deja menționate și eu mă gândesc că, uh, că ar fi uh, foarte bine să simplificăm lucrurile, să eliminăm sau să reducem birocrația și să accelerăm procedurile. Pentru că IMM-urile văd lucrurile uh, sau văd timpul uh, la o altă scară decât autoritățile publice. IMM-urile trebuie să acționeze rapid spre deosebire de autoritățile locale. IMM-urile nu au 5 sau 6 ani de irosit. Uh, Uneori IMM-urile trebuie să aștepte 5 sau 6 ani până obțin acces la finanțare, iar în acești 5-6 ani ideile lor își pierd competitivitatea și nu mai sunt potrivite la realitățile pieței. Deci cred că ar uh, trebui uh, să reunim aceste IMM-uri, să le aducem la oaltă. Pentru că dacă facem acest lucru, dacă le grupăm, astfel încât să poată face tot ce este necesar, vor avea timpul uh, să facă față provocărilor și să utilizeze, să valorifice la maxim aceste resurse. Noi traversăm acum o criză foarte serioasă iar IMM-urile sunt uh, cele care se confruntă cu cele mai mari probleme, de genul uh, lipsă de lichidități, Uh, și lipsă de acces la finanțare și până la urmă IMM-urile uh, vor intra în faliment, iar dacă IMM-urile dau faliment, uh, întreaga structură economică va intra în colaps. De aceea IMM-urile reprezintă o prioritate în cadrul politicii de coeziune și asta dintr-un motiv foarte simplu, care a fost deja menționat de unul dintre antevorbitorii mei. Uh, aceste resurse sunt singurele resurse disponibile pentru aceste companii. Deci ar trebui să stabilim niște condiții care să le permită IMM-urilor să folosească aceste fonduri pentru dezvoltare, pentru creștere și pentru crearea de locuri de muncă. Altfel, dificultățile se vor agrava și mai mult. Și uh, eu uh, consider că aceste IMM-uri sunt extrem de importante pentru dezvoltarea economică. Trebuie să existe măsuri care să le permită și regiunilor să fie active, pentru că regiunile sunt cele care uh, sunt cele mai importante în procedurile de licitație. Deci trebuie să creăm condițiile necesare pentru a facilita accesul la finanțare al IMM-urilor. Mulțumesc, domnul Vlașac, dar vă rog foarte pe scurt, dacă se poate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să le mulțumesc vorbitorilor pentru aceste prezentări, prezentări care sunt foarte interesante pentru noi și uh, împărtășesc uh, obiectivele și observațiile dumnealor. Și sper că acestea vor fi luate în considerare în uh, noua legislație. După părerea mea, însă, lipsește un lucru și anume uh, necesitatea unei mai bune comunicări între întreprinderi pe de o parte și autoritățile locale și regionale pe de altă parte. Avem nevoie de simplificare, avem nevoie de un acces mai bun la procesele de achiziții publice și lucruri de genul acesta. Și de aceea cred că implicarea reprezentanților IMM-urilor este foarte importantă în aceste discuții. Aveți și dumneavoastră aceeași opinie? Mulțumesc! Doamna Mănescu? Mulțumesc. În primul rând aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru aceste prezentări, pentru că reflectă foarte bine prioritățile, obstacolele și unele dintre măsurile pe care propuneți să le luați pentru a depăși obstacolele. Este adevărat că împreună cu Comisia am reușit să îmbunătățim uh, situația IMM-urilor. Însă rămân multe de făcut pentru a reduce birocrația, uh, pentru a simplifica accesul la finanțare și pentru a îmbunătăți uh, situația IMM-urilor pe piața europeană și internațională pentru că există această necesitate. Ați uh, menționat câteva priorități, cum ar fi uh, simplificarea regulilor, măsuri care sunt foarte importante, facilitarea accesului la finanțare și îmbunătățirea accesului la piață. Noi am depus uh, deja amendamente în Comisia Regii și nu numai, amendamente care reflectă aceste priorități. Și având în vedere aceste lucruri, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre modalitățile de simplificare a procedurilor de recuperare a creanțelor la nivel transfrontalier și cum se pot uh, găsi soluții pentru soluționarea acestor situații. De asemenea, cum putem uh, promova uh, implementarea mai timpurie a directivei privind recuperarea plăților întârziate care trebuia să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2013, pentru că aceasta ar îmbunătăți accesul la finanțare. Colegul meu, uh, Vlasac, uh, deja uh, v-a pus o întrebare legată de cum se poate înlesni participarea la achizițiile publice. Vă mulțumesc încă o dată și sper că vom colabora și pe viitor, la fel de bine cum am făcut-o și până acum. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Holbricht, vă rog. Da, foarte pe scurt, domnule președinte. Vă mulțumesc în primul rând pentru informații. IMM-urile sunt acum foarte sexy. Toată lumea vorbește despre IMM-uri. Uh, sunt uh, la modă în Comisia Europeană. Toată lumea vorbește despre IMM-uri, dar cu cât vorbim mai mult, cu atât lucrurile se complică. Toată lumea vrea acum să dea bani, bani pentru IMM-uri. Uh, acest lucru este valabil uh, pentru FEDER și nimeni nu se, nu se opune ideii că IMM-urile reprezintă una dintre principalele trei priorități. Nu este niciun dubiu. Iar întrebarea mea pentru autorii raportului este următorul. Știm exact dacă această dimensiune, această pondere a IMM-urilor este valabilă pentru toate cele 27 de state membre? Uh, pentru că uh, care este limita între micro-întreprinderi și IMM-uri? Pentru că în Comisia Regii noi uh, am uh, definit um, criterii de eligibilitate pentru micro-întreprinderi, IMM-uri, macro-întreprinderi și întreprinderile sociale. Deci uh, nu este vorba doar de IMM-uri, ci de companiile mai mari care cooperează cu IMM-uri. Întrebarea mea este cum stau lucrurile cu uh, o mai bună definire sau o mai bună definiție a IMM-urilor, pentru că IMM-urile devin tot mai mari. Iar în țara mea, IMM-urile sunt companii mixte. De-aia există o confuzie. Iar a doua întrebare este dacă procedura administrativă europeană uh, este mai complicată decât dacă să te duci la bancă. Adică este mai simplu pentru IMM-uri uh, să acceseze fonduri europene sau să meargă la bancă? Pentru că noi ne tot plângem de această problemă. Se introduc uh, instrumente de tip uh, revolving, ca la bancă. Deci procedura este mai simplă sau nu? Ar trebui să fie mai simplă sau nu? Eu nu lucrez în mediul de afaceri, dar mă întreb cum stau lucrurile, pentru că accesul uh, la banii publici nu ar trebui să fie foarte simplu, pentru că este vorba de bani publici. Nu ar trebui să fie nici prea simplu, dar nici prea complicat. Mai există și alte comentarii din partea Comisiei Europene, de exemplu? Mulțumesc, domnule președinte. Eu am uh, foarte multe comentarii și întrebări Iar uh, discuția a extins um, sfera de aplicare dincolo de um, subiectul studiului. Vă mulțumesc oricum că ne-ați invitat și că ați întreprins inițiativa de a lansa acest studiu, care este foarte util. Unele dintre rezultatele preliminarii care au fost prezentate și unele dintre întrebări uh, sunt uh, deja lucruri cunoscute pe care le-am auzit și înaintea acestor discuții. Aș vrea doar să mă refer la unele dintre elementele care au reieșit din discuția noastră de astăzi. Am observat că accesul la finanțare este o chestiune esențială o îngrijorare pentru uh, toate companiile și în special pentru IMM-uri. În politica de coeziune se pune foarte mult accentul pe acest lucru. S-a spus de asemenea că concentrarea tematică în cadrul finanțării din FEDER va include uh, și finanțarea pentru IMM-uri, dar în perioada actuală uh, activitățile de reprogramare s-au concentrat pe înlesnirea accesului IMM-urilor la finanțare. Aș vrea să pun și o întrebare autorilor acestui studiu studiu aflat în desfășurare. Ne-ați arătat o diagramă referitoare la accesul la finanțare și, și în Saxonia-Anhalt accesul la finanțare este o problemă. Aș vrea să știu ce tip de finanțare. Este vorba de granturi, de credite, de garanții, de capital de risc sau este vorba de un acces indirect prin vouchere, de exemplu, să spunem că IMM-urile nu pun niciodată mâna pe bani, ci beneficiază de anumite servicii finanțate din aceste fonduri. Așadar, ce fel de tipuri de finanțare sunt solicitate? A doua întrebare este care sunt condițiile sau condiționalitățile uh, pentru finanțare? Este vorba de fonduri pentru firme individuale sau fonduri pentru cooperări uh, între firme și centre de cercetare? Pe de altă parte, ce quantum, despre ce quantum al finanțării vorbim? Vorbim despre granturi foarte mici uh, și atunci uh, se pune problema unei poveri administrative proporționale sau uh, vorbim despre sume mai mari de bani. Și dacă îmi dați voie, uh, aș dori să mă refer și la acea observație cum că doar 2-3% din IMM-uri au acces la finanțarea din fonduri structurale. Nu mă miră. Împărțiți la 19 milioane de IMM-uri, să spunem, uh, și ajungem la 500 de euro pe IMM pe o perioadă de câțiva ani. Bine, nu trebuie să facem calcule atât de laborioase și, evident, nu fiecare IMM accesează aceste fonduri. Deci vreau să mă refer la suma uh, finanțării, pentru că de aceasta depind și tipurile de instrumente de intervenție. Am o altă întrebare pentru autorii studiului și anume, și în legătură cu o, una dintre observațiile anterioare cu privire la accesul la achizițiile publice, impresia noastră este că IMM-urile și toate firmele, mai ales în această perioadă de criză, au nevoie de acces la clienți solvabili mai mult decât la granturi. Abordați și această chestiune? iar aceasta are legătură și cu directiva privind uh, plățile întârziate, recuperarea transfrontalieră a debitelor și așa mai departe. Deci trebuie să existe o condiționalitate ex ante, așa cum este propusă de Comisie, pentru accesarea fondurilor din uh, FEDER și din viitoarea politică de coeziune. Negocierile din Consiliu de până acum par să meargă în direcția de a nu prelua această condiționalitate ex-ante. Așadar, uh, am avut foarte multe întrebări legate de accesul la finanțare. Și acum aș dori să mă refer la implicarea IMM-urilor. Într-adevăr, este extrem de important să implicăm IMM-urile în definirea programelor uh, și a mecanismelor de implementare dar și în definirea condițiilor. În uh, propunerea uh, Comisiei se ține cont de întărirea parteneriatului și de implicarea IMM-urilor în toate aceste activități. Noi sprijinim în mod activ acest lucru, mai ales în corelare cu competitivitatea și inovația IMM-urilor. IMM-urile trebuie să aibă un rol în elaborarea strategiilor și statele membre ar trebui să aibă un uh, proces de descoperire a întreprinzătorilor pentru a, de, pentru a elabora strategii de inovație în regiuni și în statele membre. Și ajung uh, la ultima observație legată de simplificare. Într-adevăr, aceasta este una dintre prioritățile urmărite de comisie. Am uh, auzit că există 105 de măsuri de simplificare. Cu siguranță sunt mai multe. Cred că domnul Einstein spunea că este ușor uh, să complici lucrurile, iar ca să le simplifici e nevoie de geniu. Lucrăm la asta. Vă pot spune că uh, vrem să promovăm uh, e-guvernanța, vrem să utilizăm uh, tehnologia informației și comunicațiilor, iar acestea sunt printre măsurile pe care le preconizăm. Invităm uh, statele membre să utilizeze banii disponibili pentru asistența tehnică pentru o mai bună implementare a programelor. Și de asemenea încercăm să uh, promovăm uh, aceste măsuri în rândul statelor membre și încurajăm statele membre să comunice mai bine cu privire la aceste programe. Mulțumesc! Yes, I will give the floor to the... Președintele, acum o să dau cuvântul experților să răspundă, însă vă rog să nu depășiți câte două minute. Focus. Just uh, for the first question. Aș vrea să răspund la prima întrebare legătură cu platformele și cum am putea să facilităm accesul IMM-urilor la finanțare. Există astfel de platforme deja create la nivel național și uh, colegul meu cred că poate să vă explice cum funcționează ele. Și noi la Business Europe am avut de-a face cu astfel de platforme Problema este însă cum să le facem cunoscute. Când uh, vreau să fac afaceri într-un anumit domeniu, ar trebui să fie foarte ușor să pot pur și simplu să aflu aceste informații făcând un simplu click, să aflu ce fonduri îmi stau la dispoziție, ce mijloace pot să accesez. Totul ar trebui să fie foarte ușor de înțeles. În ce privește licitațiile publice, vreau să spun că guvernele finanțează cu bani europeni multe proiecte, proiecte mari. Ar fi bine ca și mm urile să poată intra în uh, competiție pentru aceste licitații publice și, da, suntem conștienți de importanța problemei. N-am să insist mai mult pentru că mi-a expirat timpul. Mulțumesc. S-au pus multe întrebări. Domnul Kelly, sper că nu uh, m-ați uh, criticat cu privire la remarca despre cele 105 uh, măsuri de simplificare. Noi suntem o organizație serioasă. Am propus aceste 105 măsuri de simplificare, însă să știți că Sloganul uh, nostru uh, este să nu simplificăm dacă vrem să avem niște reglementări inteligente, pentru că, așa cum spunea și Comisia mai devreme, să simplifici legislația este, de fapt, un proces foarte complicat. Domnule de Angelis, ați spus că Trebuie să aducem uh, împreună IMM-urile din uh, mai multe locuri. Da, avem o tradiție în acest sens și uh, tot așa aș vrea să răspund domnului Vlașac. Mesajul meu este că trebuie să existe guvernanță în parteneriat. Parteneriat între autoritățile publice și uh, diferiți actori uh, economici și sociali la nivel uh, local și nivel european. Doamna Mănescu m-a întrebat uh, ce se face în legătură cu plățile întârziate. Deja nu mai avem ce face, s-a votat măsura legislativă și dacă țineți minte, statele membre nu au vrut ca ea să fie implementată mai devreme. Domnul De Angelis poate să mărturisească în acest sens, în Italia, întreprinderile care au uh, suferit din această cauză nu au fost uh, încă ajutate. Domnule Olbricht, să știți că de obicei uh, nu mai explic oamenilor ce sunt IMM-urile. Da, este un concept sexy, însă un concept de care se abuzează. 90% dintre aceste întreprinderi sunt micro-întreprinderi. Nu se corectează vorbitorul, 96% din acestea sunt uh, micro-întreprinderi, adică au mai puțin de 5 angajați. Deci e clar că în întreaga Europa avem o situație asemănătoare. În Europa, o întreprindere mică are în medie cam 5 angajați sau chiar mai puțin. Deci acestea ar fi micro-întreprinderile. Mulțumesc! În principiu, aș dori să abordez trei întrebări și anume, în primul rând, întrebarea referitoare la platformă. Aici, mi se pare absolut necesar să se creeze o rețea de sprijin, precum există în Enterprise Europe. Mi se pare important ca aceste rețele să fie consolidate, deoarece aceasta le revine o importanță considerabilă și în ceea ce privește procesul de consiliere. În ceea ce privește IMM-urile, există deosebiri nu doar în Europa, ci și în Germania, între landurile noi și cele vechi, aici, întreprinderi cu peste 20 de angajați din Germania de vest. Um, de exemplu, un IMM în Germania de vest are medie 140 de angajați, în timp ce în Germania de est 90 de angajați. Aici trebuie să venim cu definiții uniforme, pentru că nu întotdeauna un IMM e un IMM peste tot. Aici Comisia, de asemenea, trebuie să se gândească ce tip de asistență financiară va fi necesară în viitor. Iată de ce mi se pare că și până acum necesar ca granturile să poată fi accesate în cadrul fondurilor structurale și de asemenea mă refer aici și la împrumuturi și în acest sens important este regulamentul Basel 3 începând de anul viitor uh, accesul întreprinderilor la credite s-a înrăutățit și aici e foarte important să existe ajutor și să ne gândim uh, până unde dorim să facilităm, să consolidăm accesul la credite pe piața de capital privat. Mulțumesc! just very briefly, because uh, I think... Foarte pe scurt, deoarece discuția este foarte interesantă și s-au ridicat aici uh, multe întrebări uh, utile, care sigur că ne ajută și pe noi uh, în anchetele viitoare. În ce privește definiția IMM-urilor, nu știu dacă problema constă în găsirea definiției cele mai bune sau în găsirea unei definiții per țară. Avem o mare diversitate în uh, țările membre. Comisia a pus o întrebare interesantă, o întrebare deschisă și anume ce tip de finanțare ar fi uh, cel mai indicat și în ce cantitate. O întrebare foarte pertinentă. Acest uh, tip de întrebare adesea este trecut cu vederea. Și apoi, uh, dacă n-ar fi mai bine să încurajăm participarea la licitațiile publice și să dăm mai puține granturi, iată o altă perspectivă interesantă. Am vrut doar să o semnalez. Mulțumesc. Can I have just, I just want to have the... Aș vrea să adaug o remarcă, dacă îmi permiteți. Dezbaterea despre IMM-uri e foarte interesantă la nivel uh, teoretic, însă, noi aici uh, discutăm despre problema eligibilității. Ce înseamnă eligibilitate și care este sfera de intervenție? Am, uh, am văzut că 80% dintre fonduri vor fi prealocate și parte din acești bani vor merge către IMM-uri. Deci trebuie să știm foarte clar ce înseamnă IMM-urile. Nu care este semnificația istorică a acestui concept, ci pur și simplu practic. Și uh, nu doar IMM-urile, ci și micro-întreprinderile sunt uh, cuprinse aici. Deci să nu dezbatem despre ce înseamnă IMM-ul într-o țară sau alta. Nu, vorbim despre bani, elegibilitate, instrumente. Asta încercăm să explicăm. I would like to thank you for your... Președintele, Mulțumim pentru contribuția fiecăruia. Acum o să revenim la ordinea noastră de zi. Punctul 7. Îi cerem doamnei Mănescu să-și prezinte raportul pe care l-a întocmit. Este vorba despre avizul referitor la rețelele de telecomunicații transeuropene. Shall we wait for few minutes or? Să mai așteptăm câteva minute sau să încep? Uh, vreau să, să remarc uh, propunerea Comisiei Europene vreau să remarc că propunerea Comisiei Europene are în vedere instituirea unei uh, serii de orientări privind obiectivele și prioritățile avute în vedere pentru rețelele de bandă largă și pentru infrastructurile de servicii digitale în domeniul uh, telecomunicațiilor, toate acestea în contextul uh, mecanismului Conectarea Europei, facilitarea Conectării Europei. Uh, salut inițiativa Comisiei, este binevenită și cu siguranță va juca un rol important în consolidarea creșterii economice și mai ales în atingerea obiectivelor asumate prin uh, strategia 2020. Uh, este clar că dezvoltarea rețelelor de bandă largă și creșterea gradului de utilizare a acestora de către cetățeni și mediul de afaceri reprezintă un pas uh, deosebit de important, iar facilitarea conectarea Europei poate într-adevăr fi un instrument esențial la nivelul statelor membre în vederea uh, finanțării accesului și dezvoltării rețelelor de bandă largă în regiunile defavorizate cu precădere. Uh, chiar dacă fondurile structurale reprezintă un instrument important pentru atingerea obiectivelor agendei digitale, este esențial ca și uh, facilitarea conectarea Europei să acționeze complementar cu aceasta pentru finanțarea proiectelor de bandă largă în zonele rurale. Uh, dezvoltarea unor aplicații transfrontaliere, precum e-commerce, e-justice, e-procurement, e-invoice sau e-health, uh, vor avea cu siguranță un rol uh, major în dezvoltarea economică și creșterea competitivității. Pentru aceasta însă trebuie să creăm infrastructuri viabile de bandă largă la nivel european, asigurându-ne totodată diversificarea și creșterea gradului de utilizare a societății informaționale pentru a avea o economie mai performantă în care consumatorii din statele membre uh, indiferent de nivelul de dezvoltare, să aibă acces la diversele tipuri de servicii, atât la nivel național cât și la nivel european. În ceea ce privește lista proiectelor uh, eligibile, uh, finanțării uh, facilitării conectarea Europei. Aceasta ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie flexibilă pentru a putea ține cont de particularitățile și nevoile specifice ale fiecărui stat membru în parte. Uh, nu în ultimul rând, uh, aș vrea să, să subliniez importanța aplicării implicării autorităților locale și regionale, dar și susținerea acestora prin asistență tehnică și măsuri la nivel național, uh, menite să consolideze capacitatea administrativă pentru a, asigura, pentru a ne asigura că promovăm într-adevăr soluții capabile să răspundă nevoilor specifice, atât la nivel uh, local cât și la nivel uh, regional. Uh, încă o dată salut inițiativa Comisiei, cred că este foarte importantă și binevenită și uh, aștept din partea colegilor amendamente uh, în acest sens. Vă mulțumesc! Okay. Uh, is there someone from the PP? Eh, Dorește cineva de la PP să intervină? Vă mulțumesc, domnule președinte. Reprezint uh, raportorul nostru din uh, umbră, domnul Roil. Tensul m-a rugat să vă comunic că noi uh, la PPE, înainte de toate, în ceea ce privește infrastructura de bandă largă și infrastructura digitală, vedem uh, nevoia de a vedem așadar că piața este pusă la încercare și nu sprijinită. Cu toate acestea, uh, considerăm că doamna Mănescu a realizat un raport bun. Uh, economia de piață nu poate interveni în toate aceste domenii, iată de ce. Ideea Uh, de a pune la dispoziție fonduri și pentru mecanismul conectarea Europei este de salutat. Pericolul este că cu programele pe care le avem în fondul, fondurile structurale să ajungem să finanțăm în paralel mai multe proiecte. Iată de ce cred că uh, doamna Mănescu ar trebui să vină cu o abordare integrată unde sprijinul să fie armonizat, să existe niște priorități foarte clare, de exemplu, ce putem, ce dorim să obținem cu infrastructura de bandă largă și rețele digitale îndeosebi uh, regiunile vulnerabile, regiunile aflate în zone periferice și ultraperiferice, nu peste tot putem veni cu aceste infrastructuri. În ultimul rând, uh, trebuie să vedem ca aceste măsuri să nu um, facă ca investitorii să se simtă nesiguri. Trebuie să fie așadar un sprijin european acordat cu investitorii și uh, nu un sprijin care să creeze nesiguranță în cadrul în rândul actorilor de pe piață. Mulțumesc. Ana Miranda. Ana Miranda. Președinte Crisogelos. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnule raportor pentru acest aviz este un aviz ce privește, ce privește pe cetățeni, mai ales cei care locuiesc în zone rurale, zone montane, zone periferice ale Unii Europene. De multe ori vedem că piața nu poate să reacționeze în mod adecvat. Jucătorii de pe piață nu vor să plătească prea mult uh, din uh, buzunar pentru a conecta uh, și zonele îndepărtate. Există zone care se găsesc destul de izolate din această cauză. Politica de ocupare ar trebui poate corelată cu politica de telecomunicații ca să găsim soluții. Deci, repet, avem, pe de o parte, zone metropolitane și zone rurale. Sunt uh, necesare abordări diferite. Eu una vin dintr-un uh, orășel destul de mic care se află la distanță de 30 de kilometri de un oraș mai mare. Nu avem acolo bandă largă. Nici nu mă pot conecta la serverul Parlamentului European de acolo. Iar acest lucru se întâmplă zi cu zi uh, în tot felul de uh, locuri din uh, Uniunea Europeană. Așa că sunt de acord că trebuie să facem ceva și sper să putem să venim cu amendamente constructive ca să corelăm această politică cu altele. Președintele, mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, o să rog pe doamna Mănescu să reacționeze dacă dorește sau să mai adauge ceva. Da, vă mulțumesc. Le mulțumesc uh, colegilor pentru, um, pentru uh, intervenții. Uh, sigur că, um, așa cum am spus și în prezentare, mecanismul Conectarea Europei trebuie să fie complementar cu toate celelalte fonduri structurale pentru a fi eficienți, pentru a avea o abordare integrată. Uh, sigur că trebuie să ținem cont de competitivitate și, uh, nu în ultimul rând, de nevoile specifice drept pentru care, așa cum am spus și în prezentare, cred că este importantă consultarea cu autoritățile locale și regionale. Le mulțumesc încă o dată colegilor și aștept uh, contribuțiile la acest raport. the deadline for amendments is Termenul de depunere a amendamentelor este 20 septembrie la ora 12. Mergem acum la punctul 22. O să o rog pe doamna Catherine Grez să ne prezinte proiectul de aviz cu privire la plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, bună ziua tuturor! După cum știți, reforma politicii agricole comune în uh, perioada 2014-2020 reprezintă una dintre marile mize ale mandatului nostru. În propunerea sa, Comisia Europeană a fixat trei obiective mari, anume o producție alimentară viabilă, o gestionare durabilă a resurselor naturale și atenuarea schimbărilor climatice și dezvoltarea teritorială echilibrată. Două din aceste trei obiective sunt absolut cruciale pentru activitatea comisiei noastre. Propunerile Comisiei Europene în ce privește ecologizarea și dezvoltarea durabilă au fost, din păcate, uh, foarte atenuate pe parcursul lunilor. Între propunerea din noiembrie 2010 și cea din uh, octombrie 2011 se găsesc diferențe. Ecologizarea politicii agricole comune este necesară pentru a menține ocuparea, pentru a menține resursele naturale și pentru a asigura o dezvoltare teritorială echilibrată, coerentă și durabilă. Iată de ce am propus o serie de amendamente în ce privește regulile ce normează plățile directe acordate fermierilor și care permit o dezvoltare durabilă reală. Și aici am să vă prezint principalele amendamente. Propunerea Comisiei Europene vorbește despre diversificarea culturilor. Articolul 30. Aici eu aș propune să vorbim mai degrabă de rotarea culturilor. Rotația culturilor, care obligă la patru culturi diferite. Acestea ar trebui să fie de amploare, pentru că acesta este singurul uh, mijloc de a spori beneficiile de mediu și sociale ale fermierilor. Să sporim în practicile agricole, pentru că astfel își pot stabiliza veniturile și nu trebuie să folosească multe pesticide. Astfel, am îmbunătățit calitatea vieții pentru fermieri, dar am uh, permite și o dezvoltare durabilă a țesutului economic și social. De asemenea, propun să vorbim despre infrastructuri ecologice. Este vorba despre articolul 32 în loc de suprafețe de interes ecologic. Trebuie să cerem ca obiectivele de incluziune a biodiversității, de fertilizare, de fertilitate a solurilor și de protecție a apelor să fie direct uh, incorporate în sistemele de producție. Astfel, uh, am uh, înlocui acel concept de conservare învechită care viza pur și simplu producția și excludea câteva zone din circuitul agricol. Miza este să îmbunătățim serviciile ecosistemice și să dezvoltăm infrastructuri ecologice care sunt esențiale pentru dezvoltare rurală durabilă dar și pentru continuitatea acestor zone și pentru un plus de coeziune teritorială. Într-adevăr, nu cred că ar fi de dorit uh, să ne asigurăm că doar câteva zone, anumite zone, sunt păstrate în bună stare, ci trebuie să gândim la scara întregului teritoriu european. Am putea astfel să ținem cont de diferitele caracteristici ale teritoriilor europene, permițând fermierilor să cultive culturi, plante care sunt specifice zonei lor. Propun de asemenea să modificăm articolul 20 pentru a cere un studiu de impact social și economic înainte de orice introducerea unui sistem de plăți directe la nivel regional. Comisia propune să ne bazăm doar pe caracteristicile economice sau agronomice ale unei regiuni, precum și pe potențialul agricol sau pe structurile administrative și instituționale. Eu aș dori să evităm perpetuarea acestor plăți pe criterii istorice. Aș vrea să se facă studii de impact care să nu țină cont doar de criteriile enumerate de comisie. Tot așa, aș uh, propune să existe o transparență a rezultatelor acestor studii, adică să le facem publice. Un alt amendament, numărul 5, arată cât de important este să acordăm uh, plăți cuplate pentru anumite teritorii care au practici agricole ce respectă mediul înconjurător. Mă gândesc aici la regiunile muntoase, unde se face agricultură extensivă. Acolo producția nu se măsoară în termen de cantitate, ci de calitate. Acolo susținerea totală ar fi uh, o modalitate de a face față provocărilor sociale, economice și de mediu. Astfel am putea să valorificăm unul din aturile acestor teritorii. anume agricultura de calitate. Asta conform articolului 174 din tratat, care arată că trebuie să acordăm sprijin acestor teritorii defavorizate. De asemenea, am mai propus câteva amendamente pentru Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală și rolul acestea în cadrul viitoarei politici agricole comune este esențial să ținem uh, cont în mai mare măsură de caracteristicile teritoriale ale regiunilor noastre. Am uh, venit cu amendamente referitoare la finanțare, la necesitatea de finanțare în uh, următoarea perspectivă financiară 2014-2020. Un amendament la articolul 14 propune ca statele membre să aibă un spațiu de manevră mai mare în ce privește FADR un procent mai mare din plafoanele naționale ar trebui să poate fi alocat către FADR, unde Comisia propune un maxim de 10% din uh, pachetul național, eu aș propune un 20%. Statele membre ar trebui să-și poată um, suplimenta aceste, aceste sume pentru a sprijini dezvoltarea rurală. Eu cred că ar trebui să includem aceste prevederi ale FADR în cadrul strategic comun, pentru că avem un obiectiv declarat acela de a combina utilizarea mai multor fonduri. La același articol, Comisia propune și uh, inversul, adică să recupereze o serie de fonduri care erau inițial alocate pentru dezvoltarea rurală și să le transfere către plățile directe. Acest lucru ar putea fi posibil doar pentru câteva state membre, se spune în articol. Eu însă aș vrea să avem reguli asemănătoare pentru toată lumea și nu sunt de acord cu reducerea fondurilor alocate dezvoltării rurale, pentru că acest lucru ar putea afecta grav coeziunea teritorială, mai ales în acele regiuni care au o suprafață foarte mare de spațiu rural. Și, în fine, la amendamentul 3 reiau propunerea Comitetului Regiunilor, care ar dori să implementăm contracte teritoriale pentru a valorifica practicile agricole ce sunt benefice mediului înconjurător. Astfel, aș propune să avem contracte teritoriale între autoritățile regionale și fermieri. Aceste contracte ar permite să facem un inventariu și uh, să ținem cont de specificitățile locale, adică acele caracteristici teritoriale de care vorbeam mai devreme și să fixăm obiective pe o perioadă dată, obiective de mediu. Astfel, actorii locali ar participa mai mult la ce se întâmplă, autoritățile locale de asemenea și chiar și entitățile profesionale. Am putea obține tot pe această cale rezultate mai bune pentru mediul înconjurător. Am să închei spunând că pe lângă aceste amendamente, aș mai propune o um, reuniune, o întâlnire cu raportorii din umbră, la care să discutăm și altele și aștept uh, propunerile lor uh, pentru a găsi un compromis care să ne satisfacă pe toți. Mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumesc. Nu știu dacă este prezent uh, cineva dintre raportorii din umbră și care dorește să intervină. Domnul Ugias. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, de altfel, și raportoarei pentru o prezentare extrem de detaliată. Această propunere e deja destul de amplă și de bine structurată. ALDE este în mare parte de acord cu părerile exprimate în acest raport. Cu toate acestea, când vine vorba de regii, trebuie să fac câteva observații. Sunt uh, observații de natură generală. În uh, linii mari, am uh, o părere pozitivă față de structura înaintată de comisie referitor la acest proiect, îndeoseb când vine vorba de dezvoltarea regională și sprijin alocat uh, înființării de întreprinderi și zonelor defavorizate. E bine să dăm dovadă aici de solidaritate. Cred că Trebuie salutată schema de ecologizare, însă cred că e nevoie să dăm dovadă de mai multă flexibilitate. În ceea ce privește culturile um, intensive în comparație cu uh, vița de vie, fiecare presupune o infrastructură de mediu diferită și condiții diferite care se intre la ecologizare. Bineînțeles, suprafețele mari trebuie păstrate într-o stare natu- într-un stadiu natural sau seminatural. îndeoseb regiunile de deal sau uh, din zona mediteraneană. În plus, când vine vorba de cerința de 30% ecologizare la nivel național, este important ca aici să se impună condiționalități pentru a îndeplini toate aceste cerințe. Nu se poate însă aplica mecanismul opus care duce la o definiție a conturilor legate de plățile directe. Bineînțeles, trebuie să există o abordare adaptată și ar fi bine să fie lăsate la latitudinea statelor membre sau regiunilor și acestea să poată să își extindă lista de opțiuni atunci când vine vorba de ecologizare. Trebuie îndeplinit, uh, trebuie îndeplinite cel puțin două dintre opțiuni. În plus, uh, e o idee bună să lăsăm la latitudinea statelor membre să decidă cum uh, vor coordona totul cu legislația națională când decid în ceea ce privește micile întreprinderi. Există aici prevederi, bineînțeles, în vigoare în legislația națională. În plus, ar trebui să extindem secțiunea referitoare la regiunile periferice și ultraperiferice și insulele din Marea Egee. Toate acestea trebuie să se confrunte cu costuri suplimentare atunci când vine vorba de producerea și comercializarea de bunuri. Aceștia trebuie să plătească mult mai mult decât o fac producătorii de pe continent. Mulțumesc! Din partea PPE, domnul Sikerski. a fost o idee deosebit de ambițioasă în ceea ce privește plățile directe. Doamna raportoare afirmă că propunerile actuale nu sunt suficient de ferme. Bineînțeles, noi uh, ne-am direcționat uh, acțiunile pentru a folosi fondurile astfel încât să punem pe picioare agricultură ecologică. Însă, nivelul de ecologizare propus este unul crescut care poate genera temeri în rândul agricultorilor că li s-ar putea limita competitivitatea. Cine plătește la urmă? Bineînțeles că agricultorii. Și noi trebuie să ținem cont de faptul că ecologizarea din primul pilon și plățile directe uh, nu sunt identice cu cele din cel de-al doilea pilon, punctul 13 din raport. Avem o propunere că, în mod obligatoriu, 30% din fonduri vor fi alocate agriculturii ecologice pentru zonele uh, cu probleme. Avem fonduri uh, suplimentare și pentru Natura 2000. Cel de-al doilea pilon Aici, 50% ar trebui alocate ecologizării. Acest lucru ar însemna că investițiile în inovare vor avea de suferit că ar fi trebuit să fie finanțate din cel de-al doilea pilon. Vor exista așadar mai puține fonduri pentru dezvoltarea zonelor rurale. Sau chiar nu vor exista deloc fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice, serviciilor în zonele rurale. Pentru recalificare, formare profesională și așa mai departe. Acestea ar trebui să fie transferate în consecință politicii de coeziune. agricultorii trebuie să conștientizeze că deși li se va limita competitivitatea, trebuie să ținem cont că jumătate din venitul agricultorilor europeni reprezintă un venit ce provine din plățile directe. Da, trebuie practicată o agricultură ecologică. Acest lucru s-a menționat deja în documentele comisiei. Și Comisia Parlamentară Agri dorea să, ven, să vină cu soluții mai bune pentru agricultori, nu să le limiteze competitivitatea. Bugetul pentru politica agricolă comună a fost diminuat, de fapt, pentru că avem același buget pentru mai multe state membre, lucru care înseamnă reduceri pentru toți. Iar dacă um, ar fi să adăugăm sarcini suplimentare, ar trebui să vegem că îmbunătățim eficiența utilizării acestor fonduri. Sunt de acord cu ideea că nu ar trebui să se facă tăieri la cel de-al doilea pilon. Când vorbim de potențiale tăieri bugetare, auzim vorbindu-se de tăieri făcute la al doilea buget și nu ar trebui, la al doilea pilon și nu ar trebui să fie această situație. Raportarea vorbește de nevoia de flexibilitate și de tra- nevoia de transfer de fonduri de la primul pilon la cel de-al doilea pilon și să creștem uh, acel 10% propus de comisie la 20%. Spuneați că e o posibilitate, nu e o obligație. Ar trebui să ne gândim la această posibilitate. Însă niciun agricultor care beneficiază de plăți directe nu va fi de acord cu această modificare, deoarece limitează astfel fondurile de care beneficiază. Diferențierea făcută în cadrul celui de-al doilea pilon din actuala perspectivă a fost de 50%-50%. Aceasta a fost situația pentru Polonia și Portugalia. Franța avea doar 9% în cel de-al doilea pilon. Ca atare, presupunerea că o anumită sumă ar trebui luată din aceste fonduri rămână în continuare să fie supus analizei. Vorbim așadar iarăși de transferul de la primul la cel de-al doilea pilon. Vorbiți de 5%. Dacă nu um, ar exista un buget suficient la dispoziție și plățile vor fi diminuate pentru anumite state membre, atunci anumite țări, într-adevăr, ar trebui să facă un transfer din al doilea pilon pentru a crește sumele din primul pilon. Cel puțin într-o anumită măsură, pentru că trebuie să le dăm ceva agricultorilor. Ce se întâmplă cu rotația culturilor? Uh, aveți dreptate dintr-un punct de vedere ecologic, ar fi mai bine, într-adevăr, să fie recoltate patru culturi mai degrabă decât două. Cum rămâne însă cu felul în care este structurată uh, producția? Numeroși agricultori ar fi reticenți în a face schimbări pentru că n-ar avea nimic de făcut uh, cu aceste culturi suplimentare. Da, e Într-adevăr, o bună soluție ar fi bine să ne gândim, ar fi bine să introducem culturi proteice. Nu mă refer aici la soia modificată genetic. Dar fără soia, pe de altă parte, nu am avea proteine în furaje și nu am fi competitivi. avem această acești 7% de teren scos din circuitul agricol, dar și aici avem o problemă. Că, de exemplu, până și în agricultura din uh, țările de jos, dacă doar aici ar fi să excludă din circuitul agricol 7% din teritoriu și știm ce care, sunt aici, care e situația aici. Am putea să ne închipuim că s-ar ecologiza acel teren, dar acest lucru presupune costuri suplimentare pentru agricultori. Închipuiți-vă că un agricultor arendează respectivul teren, noi îl plătim să cultiveze terenul, însă nu se poate pentru că trebuie ecologizat și trebuie scos din circuitul agricol. Trebuie de asemenea să ținem cont și de biodiversitate. De asemenea, trebuie să ținem cont și de latura competitivă. Acele mm, exploatații agricole care practică o agricultură intensivă vor achiziționa terenuri în alte țări pentru a, da, pentru a demonstra că, într-adevăr, scot acel 7% din circuitul agricol. În ceea ce privește propunerea dumneavoastră, am să vin cu amendamente pentru a o face mai concretă, mai interesantă pentru agricultori. Bineînțeles, trebuie să ținem cont că agricultura trebuie să fie ecologică și că suntem cu toții de acord, cred. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, dacă nimeni nu mai dorește să intervină, aș dori să rog comisia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 să îi mulțumesc raportoarei pentru analiza aprofundată a acestei propuneri și pentru sugestiile pe care le-a făcut. Vreau să le mulțumesc și raportorilor fictivi pentru observații. Am luat notă de aceste observații, am uh, luat notă și de comentariile antevorbitorului meu. Vom urmări cu atenție această dezbatere în săptămânile care urmează și în acest moment nu vreau să merg în mai multe detalii. Mulțumesc. Nu știu dacă doamna Grez dorește să aibă o intervenție finală, foarte pe scurt. Da, foarte pe scurt. Am uh, ascultat și eu uh, contribuțiile colegilor, raportelor uh, din umbră și reprezentanților grupurilor. Aștept, evident, amendamentele după care vom încerca până unde putem să mergem împreună. Am înțeles că negocierea este de genul da, dar, deci sunt foarte multe semne de întrebare și sper că vom găsi un uh, acord. Sigur, competitivitatea este importantă, dar și sănătatea agricultorilor este importantă, pentru că atunci când vorbim despre pesticide, este în joc sănătatea agricultorilor iar adesea agricultorii sunt primele victime ale acestora. Acum, spune doamna președinte, hotărâm termenul pentru depunerea amendamentelor, care este foarte scurt, și anume 19 septembrie la prânz, adică mâine. Mâine la prânz. Acestea fiind spuse, vom închide acest punct de pe ordinea de zi. Înainte însă dați-mi voie să fac un comentariu general, dragi colegi. Să nu uitați că noi suntem Comisia Regii, iar dacă ne dăm un aviz, trebuie să ne concentrăm pe aspectele care țin de politicile de dezvoltare regională. Sigur, este interesant să uh, discutăm despre PAC în general, dar uh, ideea este și să dăm un aviz al acestei comisii pe probleme care țin de competența sa. Trecem acum la punctul 24 raportul uh, domnului Gian Maria Ughias, așa că începem cu introducerea dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, proiectul uh, de regulament pe care îl analizăm cuprinde toate dispozițiile de care avem nevoie pentru a implementa politica agricolă comună într-un mod unitar. Deci vorbim despre finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC. Vorbim despre organizarea comună a pieței și despre aspectele conexe. Regulamentul definește sistemul de consultanță pentru agricultori pentru a face față provocărilor legate de menținerea biodiversității și combaterii uh, schimbărilor climatice. Este vorba despre sprijinirea exploatațiilor care au dificultăți în a-și uh, gestiona poziția pe piață. Și vorbim de asemenea și despre monitorizarea eficacității și impactului politicii în zonele rurale. Aș dori să subliniez următoarele lucruri și uh, am să revin la ceea ce spunea doamna președinte. Acest text în sine nu este o listă exhaustivă a caracteristicilor regiunilor. Așadar, în uh, proiectul de aviz m-am străduit să fac o propunere care să îndeplinească cerințele de raționalitate, simplitate și eficiență. Și uh, vrem să avem o propunere bună și de aceea m-am străduit să mă concentrez doar pe câteva Uh, aspecte semnificative și să nu fac o analiză mai amănunțită. În primul rând, m-am uitat la acest obiectiv de solidaritate, de protecție a verigii celei mai slabe din uh, lanțul de producție. Un alt uh, obiectiv este asigurarea raționalizării fără a forța mâna nimănui și prin încurajarea inovației. Abordarea mea este de a oferi garanții comunităților rurale care în momentul de față sunt uh, afectate de probleme pe cum deșertificarea sau migrația. Este vorba despre zonele în care agricultura uh, este mm, principala activitate economică. trebuie să introducem, uh, de as- să includem de asemenea și uh, producătorii uh, de mm, lapte. Și cred că trebuie să avem și siguranță în ceea ce privește mm, mecanismele de finanțare a agricultorilor. Iar împrumuturile și uh, finanțările trebuie să aibă ca scop uh, îmbunătățirea activității exploatațiilor agricole. Am uh, introdus de asemenea și organismele de certificare și am încercat să stabilesc și o legătură între sistemul de consultanță de mediu și organizația comun- și organizarea comună a piețelor. De asemenea, am uh, încercat uh, să țin seama și de aspectele legate de inserția pe piața muncii. Cred că trebuie să ținem seama de indicatorii uh, privind impactul pacului la nivel local sugerez uh, să elaborăm indicatori cu privire la accesul la piață, procesul de formare profesională și stabilitatea prețurilor. Un alt lucru important este cel legat de utilizarea energiilor regenerabile în sectorul agricol și în zonele rurale. Dezvoltarea teritorială trebuie să fie una echilibrată, cel puțin la nivel regional referitor la mobilitatea socială, la schimbările demografice și uh, sărăcia din zonele rurale sunt alți factori importanți. Mă voi opri aici, asta dacă nu mai îmi dați încă două minute pentru a vorbi. De fapt, cred că am uh, spus ce era mai important și voi putea reveni mai târziu dacă avem timp. Sean Kelly. Trebuie să vă, să vă mulțumesc pentru această dezbatere legată de acest subiect. Raportorul uh, ne-a limitat posibilitatea de a depune amendamente dar aș vrea să-i mulțumesc domnului Ugias pentru raportul său excelent și pentru că ne-a dat posibilitatea să progresăm atât de repede. Așa cum spuneați și dumneavoastră, doamnă președintă, există aspecte foarte importante pentru noi Regiunile noastre, în special regiunile rurale, depind foarte mult de un sector agricol viabil și uh, strategia 2020 și inițiativele din cadrul acesteia depind într-o mare măsură de o alimentare sau de o aprovizionare durabilă cu uh, alimente și de aceea trebuie să, să conservăm uh, fermele de familie sau exploatațiile agricole de familie și dacă agricultura se dezvoltă, se vor dezvolta și industriile conexe. În multe zone defavorizate, agricultura și uh, fermele de familie fac parte din sistemul economic. Și așa cum spunea și domnul Ugias, trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că există certitudine financiară pentru agricultori. Asta înseamnă că plățile trebuie să fie făcute la timp. În țara mea, s-a auzit anunțul, s-a, am aflat că plățile unice uh, vor uh, fi uh, devansate din decembrie pentru septembrie. Asta din cauza condițiilor uh, meteo din timpul verii. Deci de ce nu vor fi putea, de, de ce n-ar putea plățile să fie făcute mai repede? Pentru că cu cât uh, plățile vor fi făcute mai repede, cu atât agricultorii vor fi mai puțin dependenți de creditele la bancă și riscul uh, uh, prezentat de plata dobânzilor va scădea. Și reducerea birocrației este foarte importantă. Am participat la foarte multe dezbateri legate de reforma PAC și Așa cum sunt acestea evidențiate, acestea vor duce la o creștere și nu la o scădere a birocrației. Și trebuie să fim foarte precauți. Obiectivele de dezvoltare regională sunt de asemenea foarte importante și există câteva aspecte pe care aș dori să le menționez. În primul rând, importanța cercetării și dezvoltării. Adesea se vorbește despre acest domeniu ca având foarte mică legătură cu domeniul agricol. Însă cercetarea și dezvoltarea sunt foarte importante pentru a dezvolta uh, alimente de calitate și uh, bune practici agricole. Cred că cercetarea și dezvoltarea nu sunt foarte mult luate în considerare în acest domeniu și cred că este păcat. Pe de altă parte, în ceea ce privește oportunitățile de agroturism și acestea sunt importante. Dezvoltarea de energii regional, uh, regenerabile, uh, toate au legătură cu activitatea agricolă și de aceea trebuie să punem accentul și pe acestea. Noi vom depune amendamente pentru a întări aceste legături și aceste sinergii. Și uh, sper că în cele din urmă vom avea o politică agricolă comună care va fi relevantă nu doar pentru exploatațiile agricole uh, individuale, ci și uh, pentru dezvoltarea regiunilor și menținerea calității vieții în regiuni. Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea verzilor, uh, verzilor uh, Nicos Chizohelos. Activitatea agricolă este foarte importantă pentru dezvoltarea regională și rurală. Nu este, doar, uh, nu este vorba doar de o activitate de producție, pentru că adesea agricultura participă și la dezvoltarea culturală a regiunilor și la menținerea biodiversității regiunilor. Unele practici de producție agricolă s-au dovedit extrem de înțelepte iar uh, rolul agriculturii este de a menține biodiversitatea, de a îmbogăți uh, terenul uh, cu resurse de apă și așa mai departe. Deci aceste noi tehnici agricole sunt foarte importante și trebuie să poată fi adaptate la specificul fiecarei zone în parte. Toate aceste măsuri pot contribui la protecția climei și mediului. Trebuie să existe infrastructuri uh, de sănătate. Trebuie să protejăm sănătatea animalelor. Trebuie să știm uh, ce se întâmplă cu protecția sanitar-veterinară. De asemenea, trebuie să ținem seama și de dorințele consumatorilor. Toate aceste elemente fac parte din politica agricolă comună și ecologizarea, înverzirea este extrem de importantă. Culturile verzi și culturile biologice contribuie la dezvoltarea sectorului agricol. Chiar și monoculturile contribuie la această dezvoltare. Deci trebuie să existe un echilibru în mediul rural, pentru că acesta are impact asupra mediului. Pentru că dacă, de exemplu, trecem la agricultura bio, la agricultura organică, impactul îngrășămintelor va fi diminuat. Dacă agricultorii trebuie să cumpere foarte multe îngrășăminte, atunci trebuie să cheltuiască foarte mulți bani, deci depind mult mai mult de creditele bancare dacă ne gândim uh, la modul de funcționare a agriculturii în trecut, cheltuielile erau mult mai mici acum, agricultorii au nevoie de semințe, de îngrășăminte și așa mai departe. Iar acest proces de ecologizare va permite agricultorilor să se autofinanțeze. Însă această tranziție nu este deloc uh, un proces facil, pentru că agricultorii și-au pierdut uh, cunoștințele, și-au pierdut abilitățile în domeniul agriculturii organice. Agronomii, oamenii de știință și-au pierdut rolul uh, pentru că ei le-au arătat agricultorilor cum să lucreze. Acum uh, este suficient uh, să scrii uh, niște rețete de produse fitosanitare și să completez niște formulare. Deci agronomii în țara mea și în sud în general se concentrează mai mult pe uh, aspectele administrative. Agronomul nu mai stă pe câmp uh, să-l consilieze pe agricultor, ci din, potrivă, din potrivă stă într-un birou, completează niște hârtii și face o muncă mai birocratică. Deci ar trebui să încercăm să reintroducem acest rol de consiliere a agricultorilor, mai ales a celor tineri iar agricultorii trebuie să se poată adapta la ultimele evoluții și la ultimele tehnologii. Mai mult, uh, agricultura în Belgia, de exemplu, nu are nimic de a face cu agricultura din sud. Există diferențe foarte mari între nord și sud. Și atunci, uh, agricultorii trebuie să fie sprijiniți pentru a putea face față problemelor. Există foarte multe posibilități în fiecare regiune în parte, pentru că fiecare regiune are posibilitatea să dezvolte un sistem benefic pentru mediu și pentru om. Dar pentru a ajunge la acest obiectiv, agricultorii trebuie să fie sprijiniți. Și de aceea trebuie să uh, analizăm îndeaproape mecanismele de sprijinire a agricultorilor. Mai trebuie să ținem cont de un lucru, și anume Uh, vorbim despre o politică agricolă care merge până în 2020, dar chiar și dincolo. Și în acest context, uh, în ultimii opt ani, poate că vor exista mai multe schimbări climatice. De aceea trebuie să existe structuri care să țină seama de modificarea ecosistemelor ca urmare a schimbărilor climatice. agricultorii din mediul rural sunt foarte îngrijorați. Uh, se întreabă cum se vor putea adapta la noile condiții uh, climatice și meteorologice pentru că în unele regiuni nu a plouat foarte mult în ultima vreme, în altele din potrivă a plouat foarte mult, în alte zone randamentul este sub 50% uh, față de anii anteriori, deci agricultorii au foarte multe incertitudini și atunci vor trebui să se adapteze pentru a face fața acestor schimbări. Uneori ne concentrăm pe studii teoretice, dar cred că ar trebui să avem și o analiză mai practică pentru a vedea cum vor putea lucra agricultorii în timp. Un alt lucru important este că agricultorii sunt îndatorați la bancă și fiecare întârziere de plată îi costă foarte mult trebuie să plătească dobânzi mai mari uh, din cauza că nu au bani să-și plătească ratele la timp. De aceea, plățile trebuie să fie făcute mai rapid și mai eficient, pentru că altfel uh, agricultorii vor fi tot mai îndatorați, ceea ce va duce la creșterea prețului la alimente. Deci nu trebuie să risipim banii, ci să-i utilizăm tot mai eficient. Thank you. Uh, I don't know if Bruno... Mulțumesc. Nu știu dacă reprezentantul comisiei dorește să intervină. Nu Bruno, ci colega sa. Da, mulțumesc, doamna președinte. Toți bărbații de la DG Agri au fost astăzi înlocuiți de femei. Mă numesc Cristina Botman, reprezint DG Agri și uh, mă ocup de acest uh, regulament. Vreau să-i mulțumesc uh, raportorului pentru proiectul de raport care este foarte bun și care se încadrează în mandatul acestei comisii, anume analizarea impactului regional uh, al uh, agriculturii. Dați-mi voie să fac câteva observații cu privire la conținutul câtorva dintre amendamente și cu privire la comentariile făcute aici. Vorbiți despre state membre și sau regiuni, ceea ce e de înțeles pentru dumneavoastră, însă dați-mi voie să vă spun că noi, în mod normal, când uh, reglementăm PAC, uh, ne adresăm statelor membre și ele sunt cele care se organizează apoi. Deci, uh, când excludem regiunile din formulare, nu înseamnă că nu vrem să ținem cont de ele, ci pur și simplu că există state în care există uh, agenții federale sau uh, agenții naționale, dar care fac același lucru. Ele sunt cele care interacționează mai departe cu fermierii. Deci nu menționăm cuvântul regiune în regulament, dar asta nu înseamnă că ele sunt excluse. Aproape cu toții v-ați referit la importanța ca importanța faptului ca fermierii să-și primească banii la timp. Și ați întrebat de ce nu ar putea să primească banii mai devreme. E bine, acesta este sistemul. E nevoie de controle integrate în ce privește plățile directe. Fermierii uh, fac uh, cererea de plată în mai și uh, ei sunt plătiți începând cu 1 septembrie în același an. Dar asta înseamnă că trebuie să intrăm în fondurile din anul bugetar ulterior pentru agricultură. Anul nostru financiar începe pe 16 octombrie la PAC. Deci asta ar însemna că solicitările dintr-un an ar trebui să fie plătite în următorul an. Noi acordăm aproape 37 de miliarde de euro în ce privește plățile directe. Deci vă dați seama cât de greu este să le mutăm sau să le devansăm. Anul acesta am reușit să facem acest lucru și uh, le-am devansat uh, însă doar cu câteva luni, pentru că a trebuit să ne lăsăm suficient timp la dispoziție pentru a face verificările pe teren. De ce nu putem face această devansare în fiecare an? Ei bine, de fapt, în propunerea pe care v-am înaintat-o pentru următoarea perspectivă financiară, se uh, propune această posibilitate de a face plăți în avans începând cu 16 octombrie, atât pentru dezvoltarea rurală cât și pentru plățile directe. La articolul 42.2, noi am propus uh, ca statele membre să plătească dobânzi către fermieri dacă fac plățile directe după luna iunie. Sigur că aceste dobânzi vor fi uh, proporționale cu durata întârzierii. Văd că ați uh, luat notă de această propunere. Mulțumesc! Președinte, mulțumim foarte mult. Gio Maria, nu știu dacă mai dorești să spui ceva. Nu ești obligat. Nu, doamna președinte, vreau doar să mulțumesc uh, tuturor celor care au intervenit, raportorilor din umbră, dar și comisiei, care au venit cu câteva um, clarificări importante pentru a evita erori pe viitor. În ce privește uh, acea formulare state membre și sau regiuni, într-adevăr, uh, există um, reglementări uh, autonome pe care le-am mai avut noi în discuție. Nu știu dacă putem să rezolvăm această um, problemă acum, însă ce vrem noi este să transmitem un mesaj, așa cum spunea și domnul Kelly. să nu fim uh, surprinși de ceea ce se întâmplă, să încercăm să aliniem uh, bugetul nostru la nevoile fermierilor. Văd că se pot face plăți începând cu 16 octombrie. Acest lucru e important pentru că ei se pot pregăti pentru uh, sezonul următor. E deja o îmbunătățire. Deci, uh, cred că putem să facem ceva pentru fermieri. Președinte, mulțumesc. Termenul de amendare este 21 septembrie la prânz. Înainte să trecem la ultimul punct uh, important de pe ordinea noastră de zi, punctul 25, vreau să vă informez de legătură cu hotărârea pe care coordonatorii politici au uh, luat-o aseară am uh, hotărât uh, cum alocăm rapoartele și avizele. Vă informez că există șase avize bugetare care se referă la Fondul European de Ajustare la Globalizare, însă, din păcate, din cauza timpului limitat, am uh, căzut de acord că dacă nu există controverse în legătură cu uh, acestea, atunci uh, vom recurge uh, la procedura prin care trimitem o scrisoare, președintele trimite o scrisoare către conferința președinților. De asemenea, vom avea două vizite, Irlanda, Olanda, Spania, dar și una în Franța. În ce privește avizele non-legislative, avem două referitoare la semestrul european. PP-ul, uh, socialiștii uh, vor um, lua fiecare câte un aviz, însă nu știm cine va fi raportorul la Econ. Odată ce vom ști acest lucru și vom ști cine își asumă uh, acest aviz, aceste avize, vă vom comunica. Cu privire la piața energiei regenerabile, uh, Raportul a mers la ALDE, guvernanța pieței unice a mers la ECR, iar în ce privește delegațiile și audierile publice, va trebui să hotărâm destul de rapid. Trebuie să stabilim locurile pe care le vom vizita anul viitor. Există șase propuneri care au venit de la PPE, Bulgaria și Berlin, Germania. Socialiștii și democrații propun să mergem în nordul Suediei și în estul Slovaciei la Coșițe. Verzii au propus să mergem în Corsica și sau Sardinia, iar GUE a propus să mergem în insula Reunion. Noi uh, am uh, spus, am hotărât să rămânem doar la trei destinații care să fie hotărâte de majoritate. Acest lucru se va face în zilele următoare. Cât privește audierile publice, vom uh, organiza trei astfel de audieri în 2013 și uh, coordonatorii vor uh, transmite secretariatului propunerile lor până la sfârșitul acestei săptămâni, însoțite, bineînțeles, de o justificare și de câteva obiective vom hotărâ prin procedură scrisă cu privire la audieri. Cât privește vizita în Irlanda, care va avea loc pe 28-29 noiembrie, avem uh, șapte locuri disponibile, deocamdată doar cinci propuneri, domnul Van Nistelrooy, doamna Crel, doamna Mănescu, domnul Alfonsi și încă un membru din partea grupului GUE, al cărui nume nu ne-a fost comunicat. Studiile comandate Iarăși, aici încă nu ne-am hotărât. Coordonatorii au hotărât doar să optăm pentru următoarele teme. Schimbări demografice, internetul și dezvoltarea economică a regiunilor europene și, bineînțeles, o analiză a consecințelor crizei economice și financiare asupra coeziunii sociale și teritoriale. Deocamdată acestea sunt uh, hotărârile luate la ședința coordonatorilor. Trecem acum la ultimul punct de pe ordine de zi. Văd că domnul Coțolino este aici, așa că o să-l invităm să ia cuvântul și să ne prezinte raportul. Foarte pe scurt, este a doua oară când uh, discutăm uh, despre această politică. Avem uh, prea puțin timp la dispoziție pentru amendamente, așa că am să vă expun doar câteva observații preliminare importante. în Europa este nevoie de un temei juridic uh, mai solid uh, pentru dezvoltarea urbană. Doar așa putem să elaborăm o politică urbană veritabilă. Sigur, respectând uh, principiul subsidiarității. În al doilea rând, trebuie să avem în vedere dimensiunea să nu rămânem la acea distinție rural-urban, ca două părți distincte, ci să le privim în ansamblu. E nevoie de o strategie comună pentru a aduce un nou echilibru, să prevenim exploatarea intensivă a terenurilor rurale și, în același timp, să încercăm să aducem o calitate a vieții în zonele urbane, să acordăm o nouă utilizare zonelor existente. Și apoi orașele. Dimensiunea urbană este dimensiunea ideală pentru a îndeplini obiectivele strategiei 2020 și pentru a măsura cel mai bine impactul schimbărilor climatice. Probleme pe cum uh, deșeurile, depozitarea deșeurilor și eliminarea lor sunt uh, probleme recurente. Și apoi uh, sunt importante și aspectele sociale. în orașe, aceste aspecte sociale devin și mai pregnante. Apare un nou tip de sărăcie în Europa, un nou tip de realitate. Iată, deci, o serie întreagă de probleme pe care trebuie să le abordăm în zonele urbane. Și uh, nici nu ne mai gândim la problemele de ordin administrativ. Dacă vrem să avem o bună alocare a resurselor în perioada 2014-2020, trebuie să gândim la nivel strategic. La nivel uh, strategic pentru a direcționa investițiile către creștere și dezvoltare urbană. am introdus acel criteriu al unui plan uh, regional operațional, însă pentru zonele urbane mari este nevoie de abordări strategice comune, astfel încât să putem folosi resursele puse la dispoziție de politica de coeziune mai bine. Și vine transparența și o mai bună folosire a fondurilor este o problemă ce se aplică peste tot. Dacă vrem să avem în vedere interesul cetățenilor, trebuie să mizăm pe democrație, pe participarea lor democratică la politica de coeziune și cred că acest lucru se impune într-o zonă urbană. Iată, tot felul de chestiuni pe care le-am identificat. Acum urmează o a doua rundă de dezbatere, avem termenul pentru amendamente. Cred că până acum totul a, a decurs bine. Thank you very much. Uh, from the shadow. Mulțumesc. Din partea raportorilor din umbră, este cineva care dorește să intervină? Nici nu avem raporturi din umbră prezenți. Nu dorește nimeni să intervină? atunci eu am să fac câteva observa observații în limba greacă. Acest raport este unul interesant și uh, cred că trebuie să vedem uh, spațiul urban nu doar în termen de locuințe, clădiri, energie și resurse naturale, ci trebuie să-l vedem ca un uh, spațiu al relațiilor umane, Imigrația, de pildă, este un lucru care a schimbat relațiile sociale mult și vedem că ea adesea este o deficiență a politicilor. E, e chiar uh, un uh, e un uh, punct slab și orașele se confruntă cu o problemă tot mai accentuată a imigrației. Trebuie să consacrăm mai multă atenție a modului în care se desfășoară viața în orașe și a modului în care putem să folosim fondurile pentru a îmbunătăți. Trebuie să acoperim lacunele existente pentru a face viața în orașe mai viabilă și acea legătură dintre spațiul urban și cel rural, într-adevăr, trebuie dezvoltată, mai ales acum că ne confruntăm cu o criză. Oratorul are dreptate. Trebuie să asigurăm o mai mare participare a cetățenilor la planificarea urbană. Să nu uităm că Astăzi există orașe care sunt pe cale să se dezvolte, să se regenereze, însă altele se confruntă cu o veritabilă criză în care nu se mai uh, întâmplă, nu se mai constată participare cetățenească la treburile orașului. Și vom veni cu amendamente în acest sens. Vom veni cu câteva adăugiri. Mulțumesc! Some uh, comments from the Commission? Comisia dorește să intervină? Mulțumesc, domnule președinte. Ca reprezentant uh, pentru politică regională, salutăm uh, chestiunile invocate de domnul raportor uh, prin raportul său referitor la creșterea urbană durabilă. Aș avea câteva comentarii pe marginea acestui raport Într-adevăr, noi ne-am propus să consolidăm dimensiunea urbană a politicii de coeziune în următoarea perioadă și să alocăm cel puțin 5% din FEDER, din pachetul național, către acțiunile integrate pentru dezvoltare urbană durabilă. Raportul spune că ar trebui să existe o legătură directă cu municipalitățile. E bine, noi propunem să se delege managementul pentru acel procent 5% chiar autorităților interesate. S-a mai vorbit despre platforma pentru dezvoltare urbană care ar uh, consolida dimensiunea urbană și uh, care ar extinde conceptul de spațiu urban. Da, într-adevăr, trebuie să vorbim atât despre orașe cât și despre zone urbane. Doriți să luați cuvântul? Nu. Această tematică este atât de complexă încât uh, nu putem să o tratăm într-un timp atât de scurt. Aș vrea să spun uh, Comisiei că pentru următorii 30 de 30-40 de ani, prognozele ne spun că centrele urbane sau spațiile urbane se vor extinde și mai mult, așa că se impune stringent o dezvoltare a lor în uh, Uniunea Europeană o majoritate a PIB-ului uh, este produsă, cea mai mare parte a PIB-ului e produsă în zonele urbane extinse, dar acolo se creează și majoritatea problemelor noastre. De aceea e nevoie de o abordare strategică pentru a aborda dimensiunea urbană prin politica de coeziune. Trebuie să ne gândim la viitor și nu doar dintr-o perspectivă tradițională. Trebuie să introducem elemente noi în viziunea noastră. Dimensiunea urbană nu înseamnă pur și simplu un centru opozabil periferiei. Noi, în Europa și, uh, de fapt, cred că toată lumea dorește să fie păstrate terenurile agricole, în paralel, se existe programe pentru regenerarea urbană, um, mai ales programe pentru centrele istorice și, în același timp, și pentru zonele periferice. Comisia propune să se aloce 5% pentru aceste lucruri. E un pas bun în direcția potrivită, dar cred că e momentul să fim mai ambițioși, să țintim mai sus. E nevoie de o politică urbană veritabilă în următorii ani. Președintele, mulțumesc foarte mult. Termenul de depunere a amendamentelor este 21 septembrie la ora 12. Următoarea noastră reuniune se va ține pe 8 octombrie. Tot atunci uh, vom uh, avea zilele porților deschise, sesiunea de deschidere. Mulțumim, ședința se suspendă.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 Como se la vale?